Meine sehr verehrten Damen und Herren, Stimate doamne, stimați domni, vă urez bun venit în Parlamentul European la reuniunea noastră de astăzi, conferința care se ocupă de chestiuni legate de investițiile pe termen lung și de dezvoltarea europeană pe termen lung. Înainte să vă prezint uh, ordinea de zi oficială, doresc ca în numele meu și în numele dumneavoastră să exprim consternarea și uh, regretul față de ceea ce se întâmplă astăzi în Japonia. Am auzit uh, în presă comunicate care ne îngrozesc, pe când credem că totul s-a încheiat, apar noi comunicări care ne arată că nu, deocamdată nu se vede capătul acestor uh, suferințe. De aceea vă rog să, să ne ridicăm și să uh, păstrăm un moment de reculegere. Vielen Dank, dass Sie sich erhoben haben. Vă mulțumesc. Salut azi aici, în primul rând, pe reprezentanții parlamentelor naționale. Nu se întâmplă foarte des să avem ocazia să discutăm cu reprezentanți ai parlamentelor naționale aici, la noi, la Bruxelles. Ne bucurăm că ați urmat, ați dat curs invitației noastre. E vorba de 18 țări care sunt reprezentante astăzi aici și mă bucur mult. De asemenea, că ați uh, îndeplinit rugămintea noastră și anume de a răspunde și de a uh, expune comentarii uh, la chestionarul pe care vi l-am trimis. Dumneavoastră știți că comisia noastră, Comisia Specială pentru Criză, există de la începutul, de la sfârșitul anului 2009 și ne-am ocupat în primul rând de cauzele crizei, încercând să găsim recomandări, să elaborăm recomandări de politică. Nu vreau să intru acum în toate detaliile, dar vreau să vă prezint pe scurt liniile principale. În primul rând, am constatat faptul că Uniunea Europeană se găsește la o răscruce critică. Dacă nu mergem acum pe calea cea bună pentru anii următori, atunci vom fi în pericol să nu putem nici măcar să ne reîntoarcem la status quo dinainte de criză, ci, din potrivă, vom regresa și mai mult. În al doilea rând, am constatat că Uniunea Europeană trebuie mai ales în forurile internaționale, fie că e vorba de Banca Mondială sau de G20 sau de comisiile speciale ale ONU, Uniunea Europeană trebuie să vorbească cu o singură voce și să fie reprezentată de o persoană, ceea ce înseamnă, în al treilea rând, că avem nevoie de o comisie puternică și de un comisar puternic care să fie responsabil de aceste aspecte, ceea ce e în contradicție cu ceea ce vedem că se întâmplă. Acum vedem că se uh, fac tot, se iau tot felul de măsuri uh, rapide, uh, fără a se consulta Parlamentul European și Uh, de asemenea eludându-se și parlamentele naționale de cele mai multe ori. Noi, parlamentarii, suntem uh, rugați să ne exprimăm un consimțământ de cele mai multe ori după ce se iau deciziile. Am văzut ce se întâmplă dacă Europa vrea să se impună în competiția globală care este tot mai severă, atunci trebuie să cooperăm la nivel transfrontalier și să facem împreună ceea ce statele individuale nu mai pot să facă singure. Mă refer la sectorul energiei, la Europa digitală, mă refer la domenii precum logistica, domeniul transporturilor și mult mai mult decât atât. În ceea ce privește investițiile în infrastructură, acestea pot să fie realizate prin euroobligațiuni și vom auzi astăzi mai multe despre acest subiect. Și în ultimul rând, Domnul Maistat ne va spune despre aceste proiecte. De asemenea, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, trebuie să fie trebuie să fie consolidat în continuare pentru a rămâne coloana vertebrală a economiei. Și asta înseamnă că trebuie luate măsuri concrete, nu să rămânem la vorbe. Domnilor și domnilor, astăzi vom purta un dialog noi membrii parlamentelor, dumneavoastră membrii parlamentelor naționale și noi membrii Comisiei CRIS discutăm deja de mai mult timp și de aceea vreau să repet că mă bucur că ați venit într-un număr atât de mare. Și noi am încercat în vizitele noastre să ne facem o impresie discutând cu reprezentanții parlamentelor naționale și ai guvernelor, de asemenea cu reprezentanții uh, societății civile. Am fost în Cehia pe 6 ianuarie, am fost în Portugalia, în Spania, în Regatul Unit, la Berlin, în Germania și săptămâna viitoare, luni și marți, ne vom afla la Atena pentru a ne pentru a vedea care este dezvoltarea Greciei în momentul de față la fața locului. Avem astăzi două părți ale discuției noastre. În prima parte, încercăm să vedem care este situația unor investiții necesare pe termen lung pentru a asigura creșterea și, de asemenea, ocuparea forței de muncă. Pentru că acestea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă, sunt uh, esențiale pentru viitor, pentru că trebuie să reducem nivelul datoriilor. În partea a doua, vom încerca să vedem ce trebuie să facem pentru a ne asigura că strategia uh, Europa 2020 poate să-și îndeplinească obiectivele. Ne aducem aminte cu regret că prima încercare, așa numita strategie Lisabona, care trebuia să facă din Europa până anul trecut uh, piața cea mai puternică de, din, din lume, a eșuat. Și acest lucru nu trebuie să se repete. Vorbitorul nostru principal pentru prima parte a conferinței noastre stă la stânga mea, Thomas Miro, este președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 2008, așadar de 2 ani și jumătate. Dânsul a condus uh, și a extins într-un mod foarte dinamic banca în acești 2 ani și jumătate. A, a uh, condus-o foarte bine în perioada de criză și volumul la care volumul de credite pe care îl dă astăzi banca este la cel mai înalt nivel din istoria sa. Și mă refer aici la peste 9 miliarde de euro. Înainte să preia acest post, domnul Mirov a fost secretar de stat în, la Ministrul de Finanțe la Berlin și cred că poate să se bazeze pe întreaga sa carieră Uh, pentru că dânsul a fost mai mulți ani activ și în uh, sectorul privat. Ne bucurăm să-l ascultăm și să mai fac o scurtă remarcă administrativă. După aceea vom avea o parte de comentarii, de discuții. În primul rând, va lua cuvântul așa numita troică. Știți că întotdeauna președinția trecută, președinția prezentă, președinția trecută era Belgia, președinția actuală este Ungaria, următoarea este Polonia. Aceste trei președinții formează troica și elaborează un program de lucru pentru 18 luni, iar reprezentanții parlamentelor naționale um, Apoi, prima dată ia cuvântul Troica, apoi Uh, vor lua cuvântul reprezentanții Parlamentului European și apoi ai Parlamentelor Naționale. Domnule Mirov, vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Este un privilegiu să facem un schimb de vede- puncte de vedere cu dumneavoastră, reprezentanții cetățenilor Europei, la nivel european și național împart această invitație cu um, colegul meu Filip Maistat, președintele BERT, cu care am semnat un uh, acord de cooperare în care cum se este inclusă ca un ters partener. Salut faptul că ați uh, dedicat uh, acest timp pentru a aborda una dintre temele cele mai provocatoare, și anume cum să Uh, revigorăm economia reală ca un motor al creșterii uh, durabile. După cum știți, uh, noi ne-am întors la creștere europeană și producția a crescut cu 1,8% în 2010. Totuși, un grad de incertitudine rămâne Eforturile de întărire a zonei euro continuă. Majoritatea țărilor uh, occidentale se confruntă cu provocări fiscale majore. Între timp, creșterea în Europa Centrală și de Est rămâne, într-o mare măsură, determinată de evoluțiile externe în economiile avansate și prețurile la produsele de bază. Totuși, există un motiv mai aprofundat pentru, că, pentru menținerea acestei îngrijorări. Sentimentul neplăcut că multe dintre slăbiciunile crize, pe care criza le-a scos la iveală nu au fost abordate încă. Este de înțeles că acest lucru nu a fost posibil în vârful crizei, dar anii ce urmează vor fi cruciali pentru trecerea la un model de creștere mai robust. Așa cum văd eu lucrurile, sunt trei zone importante. Consolidarea economiei reale. Europa trebuie să își renvie tradiția îndelungată de uh, producere a unor uh, bunuri de înaltă calitate. Economiile noastre nu pot să se sprijine doar pe sectorul financiar, pe construcții și servicii. Europa ar trebui uh, să-și mărească avantajul tehnologic și trebuie să investească într-o forță de muncă bine pregătită, vizând uh, realizarea uh, unor companii Mittelstand, IMM-uri, care sunt motorul creșterii și creării de locuri de muncă. Acest lucru presupune atât schimbări la nivel național în fiecare țară și eforturi sporite la nivel european și internațional. Mai multe state membre din Europa de Est încă uh, nu și-au finalizat reformele, inclusiv privatizarea și îmbunătățirea mediului de afaceri, ce pot să Uh, sporească competitivitatea și să uh, facă sectorul uh, privat și creșterea acestuia mai puternică. Acest lucru este valabil și pentru unele state membre din Europa Occidentală. În plus, piața unică trebuie să fie dezvoltată în continuare pentru a exploata avantajele comparative ale țărilor, uh, pe măsură ce uh, are loc în continuare integrarea economică. Barierele care rămân sunt uh, uneori nevăzute, dar importante și o să vă dau trei exemple. Directiva uh, privind serviciile încă exclude Uh, un, uh, o gamă de uh, sectoare de servicii care ar putea să beneficieze de o concurență sporită și de o alegere mai mare în cadrul cadrului de reglementare armonizat. Într-adevăr, suntem foarte departe de o adevărată piață unică. Apoi, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale este încă limitată și asta uh, împiedică mobilitatea forței de muncă. 3. În Europa de Est, întreprinderile se luptă pentru a se conforma standardelor Uniunii Europene și în unele zone autoritățile publice se confruntă cu același lucru cu stimulentele potrivite, cum ar fi, de pildă, un sistem fiscal novator care să răsplătească forța de muncă și uh, să pedepsească uh, prejudiciile aduse mediului, autoritățile pot să creeze condițiile propice pentru uh, o producție inovatoare de vârf. 2. Redefinirea sectorului financiar. Una dintre consecințele crizei va fi introducerea unor noi reglementări și uh, supraveghere pentru întărirea sectorului. Basel III va crește cerințele de capital și vizează adoptarea unor uh, măsuri împotriva uh, asumării unui uh, risc uh, prea mare. Sunt măsuri uh, care trebuie salutate. În Uniunea Europeană, în uh, țările din Uniunea Europeană, în partea estică, uh, întărirea sistemelor financiare, de asemenea, înseamnă învățarea lecțiilor din ceea ce s-a întâmplat prin împrumuturile în valută. Este esențial să se pună în aplicare reformele necesare pentru a se ajunge la uh, integrarea în zona Um, euro sau pentru cei care nu doresc să se alăture zonei euro să își dezvolte piețe uh, valutare locale și să acorde împrumuturi în moneda uh, locală. În același timp, trebuie să ne asigurăm că sectorul financiar devine uh, cel pus în slujba economiei reale și nu un sistem de autoreferință și un scop în sine. Uh, Uh, prea mare pentru a da faliment, ei bine, această sintagmă nu a fost uh, rezolvată încă. E nevoie de um, reglementări și de o supraveghere uh, potrivită pentru a întări disciplina pe piață. E nevoie de reglementări și supraveghere transfrontaliere pentru a întări rezistența sistemului și pentru a asigura că sectorul real și întreprinderile acestuia au acces la finanțare. Și, în al treilea rând, uh, ecologizarea economiei. Pe măsură ce economia europeană iese din criză cu noi produse novatoare, se confruntă cu o posibilitate unică de a uh, se îndepărta tot mai mult de modelele de consum și de producție care dăunează mediului. Schimbările climatice și provocările legate de clima, schimbările climatice rămân nerezolvate. Așa cum vedem în multe țări din regiunea Berd, nu e vorba de un joc cu sumă zero introducerea de noi tehnologii înseamnă uh, sume investite, dar uh, deseori uh, câștigurile în ceea ce privește economia realizată în acest fel sau creșterile în, pro în productivitate depășesc cu mult aceste costuri. Desigur, o asemenea strategie de creștere are nevoie de investiții mari. Și întrebarea cheie este cum să finanțăm toate acestea într-un moment de austeritate dureroasă și care durează destul de multă vreme. Poate că experiența Bertului ar putea să vă dea câteva indicii. Ceea ce facem în esență la BERD este să mobilizăm uh, fondurile uh, din uh, sectorul privat pentru investiții în regiunea noastră. Berdul a susținut Volkswagen-ul cu prima sa încercare de producție de mașini în Rusia și a dat posibilitatea unei companii poloneze, cum ar fi Barlinec, un producător uh, de um, parchet și de brichete de lemn să se uh, extindă în Ucraina. Ce ne face atractiv pentru investitorii noștri? Avem fonduri și suntem uh, gata să le dăm astfel de fonduri. Suntem gata să împărțim riscul cu partenerii noștri comerciali și să preluăm riscul în contabilitatea noastră. Și avem o tradiție în uh, a investi în mod prudent, să ne asumăm în mod responsabil riscul. Acestea uh, au fost de mare folos pentru BERT. Uh, am investit în proiecte ambițioase care au dus la schimbarea economiilor, dar asta numai după analiza profundată a riscului. Am, ne-am asumat uh, riscuri responsabile care au ajutat la crearea de locuri de muncă și o creștere solidă în economia reală. Acest lucru ne-a permis să reacționăm la criza financiară într-o modalitate rapidă și decisivă și uh, suntem gata să abordăm noi uh, provocări în Egipt sau în Africa de Nord, dacă acționarii noștri doresc acest lucru. Acum, nu vreau să spun că modelul unei instituții publice cu un rating de 3A uh, care este deținută de 61 de guverne plus Uniunea Europeană și BEI poate să fie un model pentru sectorul financiar în ansamblul său. Totuși, Berdul și abordarea sa a uh, dezvoltării economice uh, conține o lecție mai generală pe care cred că Uh, celelalte guverne și instituții pot să o urmeze. Această lecție este următoarea, aceste învățăminte sunt următoarele. Resursele publice tot mai mici pot să fie suplimentate în mod uh, încunat de succes de mijloace private și pot să ducă la realizarea unor obiective de politică uh, publică. Ideea este de a se stabili o serie de stimulente pentru sectorul privat ca acesta să se implice în activități care sunt benefice pentru economie în ansamblul său. Această abordare are două avantaje. În primul rând, uh, ajută uh, banul public, la BERD încercăm să uh, ne punem în slujba obiectivelor de politică publică, făcând un profit, desigur. Dar ceea ce este mai important abordarea Berdului în ceea ce privește dezvoltarea economică se bazează pe faptul că este mai bine să atragi uh, uh, caracterul inovator al sectorului privat în găsirea unor soluții creatoare și uh, rentabile pentru obiectivele politicilor publice această abordare are încă nevoie de uh, bani publici, însă îi folosește în mod judicios. Și o să spun uh, la Bert, capitalul subscris este de circa 5 miliarde, însă capitalul economic se apropie de 13 uh, miliarde de euro. Instrumentele noastre de cooperare cu sectorul privat uh, sunt uh, specifice pentru o bancă de dezvoltare. Acest lucru este îndopște adevărat pentru cofinanțarea cu partenerii din sectorul privat și investiția în proiecte din sectorul privat. Totuși, cred că acest principiu general merge dincolo de ceea ce facem noi. Guvernele uh, au uh, posibilitatea să influențeze profitabilitatea activităților din sectorul privat prin instrumente fiscale și de reglementare. În zona investițiilor ecologice, exemplul cel mai bun ar fi un preț pe emisiile de carbon foarte bine calibrat. Sectorul public și dumneavoastră în calitate de strategi și uh, legiuitori aveți un rol decisiv în acest lucru. Deciziile dumneavoastră pot să creeze cadrul care încurajează o asumare responsabilă a riscului și asta pentru o dezvoltare uh, durabilă, în loc să uh, facilităm uh, riscul irresponsabil care poate să ducă la efecte negative financiare considerabile. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Domnule Miro, vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte introductive. Trecem acum la discuțiile, la comentariile reprezentanților parlamentelor naționale și ale membrilor Parlamentului European. Înainte să vă dau cuvântul, vreau să-mi exprim bucuria și trec la franceză. Jacques Delors nous Jacques Delors Vă mulțumesc că ați acceptat uh, invitația noastră, mulțumesc că ați venit. Domnul Jacques Delors va susține un discurs la cina noastră de diseară și știți că dânsul este cel care, de fapt, a reușit să pună în mișcare piața internă. De aceea ne bucurăm că poate să fie alături de noi și ne bucurăm să-l ascultăm în această seară. Acum revenim la discuția noastră pe care a deschis-o domnul Miro prin uh, prezentarea sa uh, de principiu. În primul rând, reprezentantul Parlamentului Ungar, domnul Eke, și apoi reprezentantul președinției belge, domnul Hel Peter Lux. Lux, poate că nu pronunț bine, îmi cer uh, scuze. Și domnul Kleiner, care este reprezentant al președinției polone. Deci ei reprezintă troica. Fiecare are trei minute și vă rog să vă încadrați în timp să nu depășiți timpul pentru că avem o împărțire foarte exactă pentru a putea să ia cuvântul apoi și reprezentanții Parlamentului uh, European care au doar două minute. Deci dumneavoastră deja sunteți privilegiați. Uh, Domnule președinte, mulțumesc. În primul rând, doresc să salut cu căldură pe toți participanții la această conferință și vreau să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul pentru a spune ceva la acest, pe acest subiect. Pentru președinția ungară, gestionarea crizei este foarte importantă și noi considerăm că competitivitatea este principiul de bază necesar aici, pentru că prin creștere putem să uh, echilibrăm uh, diferențele dintre statele membre și, trebuie să, și putem să creștem ocuparea forței de muncă. În lumea de astăzi, vedem că sectorul uh, financiar are nevoie de o restructurare, de o reformare. De aceea este foarte important pentru Uniunea Europeană, în paralel cu strategia uh, Europa 2020, să se ocupe de această restructurare va fi foarte important ca Uniunea Europeană să depășească această criză economică și financiară și să nu permită ca această criză să se aprofundeze. Așa cum a spus și domnul Miro, trebuie să elaborăm o politică economică în care Uniunea Europeană vorbește cu o singură voce și în acest cadru trebuie să ne ocupăm de toate punctele care contribuie la stabilitatea Uniunii Europene și la promovarea creșterii economice. Este foarte important să rezolvăm problema șomajului de asemenea, este foarte important să susținem cercetarea, inovarea, situația brevetelor trebuie să fie clarificată și, la fel de importantă, este, de asemenea, circulația liberă a lucrătorilor. Și, sigur, ocuparea și celor care se găsesc la periferia societății. E nevoie de un sistem de stabilitate care, la nivel european și la nivelul statelor membre, să intervină într-un mod mult mai eficient atunci când apar probleme bugetare. În timpul președinției sale, Ungaria dorește să-și exprime clar această poziție și principiile pe care noi le susținem sperăm să poată fi promovate cu uh, acordul partenerilor noștri din Uniunea Europeană. De asemenea, obiectivele strategiei Europa 2020 trebuie să fie puse în aplicare. Fie că vorbim de protecție climatică, fie că vorbim de eficiență energetică, de gestionarea uh, bună a apei, este o chestiune cel mai, uh, care din ce în ce mai importantă pentru că sunt tot mai multe regiuni în care există o mare penurie de apă. După cum am spus, situația brevetelor trebuie să fie clarificată, cercetarea, inovarea, dezvoltarea și finanțarea acestor, uh, acestora. În perioada următoare, o chestiune foarte importantă va fi și uh, alocarea fondurilor regionale, fie că vorbim de politică agricolă comună, care toate acestea trebuie să ducă... Eh, Micro, micro. Cu microfon, vă rog. Voilà. Me. Mr. Chairman, Mr. Miro, uh... Domnule președinte, domnule Miro, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Înainte de a intra direct în subiect, aș dori să-mi exprim din nou sprijinul belgian pentru acordurile importante care au fost realizate în acest weekend. Îmi doresc să-i mulțumim și domnului Barroso și domnului Van Rompuy, precum și liderilor naționali care au reușit să pună la punct acorduri care vor ajuta atât economia cât și modelele noastre sociale. Ca întotdeauna ne-am bucurat de o largă, un larg acord în uh, parlamentele europene, în parlamentele naționale, pentru că acestea au un rol important în uh, crearea unei Europe de viitor. O să trec acum în limba olandeză și să îmi împart discursul în patru părți. În prima parte, avem obligația politică, dragi colegi, să ne asigurăm că presiunea în care a apărut uh, din cauza crizei economice și bancare să nu se mai repete. Contribuabilii din prezent suportă costurile acestei crize și trebuie să ne asigurăm că legiuitorii naționali și europeni reduc acest uh, risc la minim. Și aș dori să profit de ocazie pentru a relua toate și a repeta toate principiile pe care am dori să le ținem în uh, să le luăm în calcul atunci când vorbim despre această criză. aceste bănci care uh, ajung la faliment complet sau parțial nu ar trebui să fie sprijinite de către sectorul public sectorul privat este cel care ar trebui să rezolve aceste probleme. Al doilea domeniu uh, este acolo unde putem introduce valoarea adăugată europeană, cum ar fi proiectele de infrastructură, uh, spre exemplu cele de transport. În al treilea rând, cercetarea și dezvoltarea. Vrem să uh, vedem aici o acordare a unui procentaj de 3%, dar cum ziceam, și IMM-urile trebuie să fie în prim plan. Și în al patrulea rând trebuie să um, implementăm reformele din Basel III pentru reforma bancară. Dar nu pe socoteala băncilor. Știm că Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții pot sprijini comerțul în diverse țări, dar totuși se mai întâmplă să apară probleme pentru IMM-uri. Deci, Tocmai de aceea, acestea au fost uh, cele câteva rămași din uh, partea președinției belgiene. Mulțumesc, urmează domnul Kleiner din Polonia. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului Miro, care este președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru această prezentare extrem de interesantă. Aș dori să-i mulțumesc și pentru toată activitatea păncii sale din trecut și din prezent în Polonia și în alte țări europene. Sperăm ca și pe viitor banca să contribuie într-o măsură chiar și mai mare la rezolvarea acestor probleme financiare și economice în Europa. Doamnelor și domnilor, Interesele mai generale ale acestei uh, dezbateri arată că suntem cu toții îngrijorați de viitorul Europei. Cred că toată lumea înțelege că, în ciuda declarațiilor făcute public, situația este din ce în ce mai complicată, atât din punct de vedere al finanțelor și al economiei, cât și din punct de vedere politic și social. Avem o rata șomajului crescândă, uh, avem o lipsă a securității sociale și oamenii sunt din ce în ce mai frustrați și asta duce la poziții din ce în ce mai radicalizate. O criză politică, socială sau energetică care a, poate apărea în lume ne cere să implementăm măsuri care să fie bine gândite. Cu toate acestea, până în acest moment, multe dintre aceste măsuri nu sunt adecvate și în special nu îndeplinesc necesitățile individual, necesitățile reale. Istoria recentă arată că chiar și membrii clubului elitist al Europei nu rezistă acestor tentații. În ciuda multor declarații, tratatul de la Lisabona nu consolidează poziția europeană față de uh, Statele Unite sau China sau alte puteri, mari puteri. Trebuie să adoptăm o poziție autocritică și să spunem că Europa rămâne în urmă ne confruntăm cu un grad de scepticism foarte mare care este exprimat la nivel european. Cu siguranță putem spune că aceste opinii nu sunt justificate întru totul, dar unele dintre ele poate chiar sunt. Și trebuie să avem o abordare pragmatică și trebuie să analizăm și scenariile cele mai sumbre. Din păcate, nici măcar un diagnostic foarte bun nu este suficient dacă nu luăm și măsuri, fără a submina realizările instituțiilor europene, trebuie să spunem că reacția față de criză nu a fost nici suficientă, nici destul de eficientă. Se pare că legiuitorii vor adopta decizii din ce în ce mai controversate și efectele acestora vor fi resimțite de către copiii și nepoții noștri. Astăzi ne confruntăm cu o provocare și mai importantă, implementarea strategiei 2020 și se pare, mi se pare justificat să întrebăm ce putem face pentru a finanța investiții pe termen lung care să încurajeze creșterea economică și ocuparea forței de muncă dacă nu avem banii necesari pentru a face acest lucru. Înțelegem că trebuie să avem resurse financiare adecvate provocărilor care ne așteaptă și riscurilor cu care, pe care vrem să le uh, acceptăm și dacă limităm aceste resurse, atunci obiectivele strategiei Europa 2020 nu pot fi realiste. Este sarcina parlamentelor naționale să-și convingă propriile guverne că viitorul uh, Uniunii Europene și al zonei euro vor depinde de solidaritatea europeană. Trebuie să compensăm aceste discrepanțe de dezvoltare existente între state. Trebuie să uh, ne asigurăm că trenul european cu 27 de vagoane ajunge până la finalul călătoriei. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul colegilor noștri din Parlamentul European, doamna Ivanova, care este reprezentantă a grupului PP. Are două minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Putem spune că Activitatea noastră comună în Comisia CRIS în ultimul an s-a concentrat asupra cauzelor și efectelor crizei și valoarea adăugată europeană a fost un element crucial. Raportul final al CRIS va prezenta și recomandări de politici cheie în această direcție și o viziune strategică pentru dezvoltarea economică a Uniunii Europene criza în Uniunea Europeană a fost accelerată din cauza lipsei unor structuri clare și a nivelului de îndatorare a unor state membre și de lipsa reformelor structurale. Deficitele și gradul de îndatorare foarte mari nu pot fi reduse peste noapte. Este nevoie de măsuri serioase și de coordonare economică puternică. Aceste reduceri nu sunt o soluție în sine dar sunt un pas indispensabil pentru a asigura stabilitatea financiară, fără de care nu putem merge mai departe către niște obiective clare. Avem această strategie comună Europa 2020 pentru creștere și ocuparea forței de muncă, ceea ce este o viziune strategică pentru investițiile pe termen lung și sunt de acord cu domnul Mirou că ar trebui să consolidăm economia reală și aș adăuga că ar trebui să ne concentrăm eforturile pe creșterea nivelului de competitivitate a Uniunii prin piața unică și prin dezvoltarea potențialului de locuri de muncă. Totuși, în 2011 încă avem nevoie să facilităm accesul IMM-urilor la uh, finanțare, în special pentru cercetare și dezvoltare. Și din moment ce s-a vorbit destul de des de Europa de Est, uh, ca deputat din partea unui stat membru nou, cred că aceste state membre care nu sunt în zona euro ar trebui să aibă ocazii, uni, uh, ocazii egale uh, cu cei care sunt în uh, zona euro pentru că suntem cu toții în aceeași barcă și trebuie să înlotăm împreună sau să văzlim împreună pentru a ne asigura că valoarea adăugată se va aplica tuturor statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Rămânem la Bulgaria și dau cuvântul domnului Dobev, reprezentant al Parlamentului Bulgariei. Thank you, Mr. Speaker. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Considerăm că uh, trebuie să abordăm mai multe probleme. În primul rând, uh, stabilitatea financiară, problema poate cea mai importantă și, în al doilea rând, susținerea economiilor pentru că susținerea dată economiilor și IMM-urilor va duce la o creștere uh, sporită și ne va ajuta să realizăm obiectivele strategice din Europa 2020. În ceea ce privește stabilitatea financiară, uh, trebuie să rezolvăm problema supraîndatorării. Desigur, acest lucru trebuie să fie făcut cu atenție Considerăm însă că țările pot să o facă. Țara mea, uh, Bulgaria, avea o procedură de uh, deficit bugetar pentru 2010, însă a fost uh, înghețată și pentru 2011 avem un, buget, un deficit de buget de 2,5%. Pactul uh, de stabilitate din Bulgaria include mai mulți factori și anume uh, sectorul public nu trebuie să depășească 37 din PIB, apoi uh, deficitul bugetar trebuie să fie flexibil, dar să nu depășească 3% și trebuie să fie stabilit, dar determinat de creșterea economică în funcție de fiecare ciclu în parte. A treia problemă o constituie politica în domeniul fiscal, acesta trebuie să fie coerentă, ea nu trebuie să se schimbe de la un an la celălalt pentru a duce la o creștere durabilă și la un mediu de afaceri stabil. schimbările fiscale se fac numai cu aprobarea a două treimi din adunarea ă, ă, parlamentară, adunarea generală, acest ă, lucru va da încredere investitorilor și va duce la crearea de noi locuri de muncă. Prin realizarea uh, stabilității financiară și uh, susținerea dată economiei în ansamblul său și în special IMM-urilor, credem că Uniunea Europeană va fi în măsură să uh, aibă investiții pe termen lung pentru creștere economică și pentru locuri de muncă. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Șefșic din reprezentant al Republicii Cehe. Kolegové a kolegyně, dovolte, abych vás pozdravil jménem české delegace Mulțumesc, domnule președinte. În numele delegației uh, cehe vreau să vă spun în primul rând că după 10 ani de când uh, îndeplinesc această funcție, am discutat cu multe delegații a Parlamentului European pe teritoriul nostru și uh, delegația condusă de domnul Clin și de domnul Caras au fost la un nivel foarte ridicat. Au fost discutate probleme aprofundat uh, în ceea ce privește uh, scăderea deficitului. Sunt uh, bucuros că ați publicat documentul și trebuie să vă felicit pentru munca dumneavoastră. Ați vizitat multe parlamente și sper că veți continua să faceți astfel de vizite. Pe scurt, în legătură cu unul dintre aceste uh, Uh, documente, pe unul dintre acestea avem imaginea podului Charles uh, din uh, Praga și în istoria acestuia au existat momente în care podul Charles a fost distrus în urma unor inundații. Sper că Oamenii reușesc să iasă dintr-o criză, asta ne demonstrează uh, mereu istoria. Grație uh, muncii dumneavoastră și grație uh, traducerilor puteți să cunoașteți munca Senatului din Republica Cehă. Am vorbit uh, foarte adesea despre solidaritate. Solidaritatea este o valoare excepțională. Solidaritatea este o valoare indispensabilă în momentul în care oamenilor le lipsește ceva. Însă vreau să vă avertizez. Nu trebuie ca solidaritatea, un concept nobil, să se transforme în ideologie. Oamenii nu trebuie să rămână pasivi și să aștepte ajutorul altora. Nu ar fi o cale bună. Vă mulțumesc pentru atenție. Äh, vă mulțumesc și eu. Dau acum cuvântul doamnei Elisa Iaconsori, colega noastră din Finlanda, care reprezintă socialdemocrații în Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule respendite. Ă, domnule președinte, și eu sunt membră a Comisiei CRIS și vreau să vă spun, eu consider că această criză, după cum știți și dumneavoastră, de fapt nu s-a terminat. La summitul de de la sfârșitul săptămânii trecute s-a discutat despre rolul uh, guvernului din Portugalia, pentru că Portugalia a luat niște măsuri stricte, foarte severe, ceea ce a prevenit extinderea crizei și în această țară. Uh, această chestiune se leagă de ceea ce a spus domnul Mirov și anume legat de economia reală. Este foarte important ca aceasta să se afle în prim plan și e foarte clar că sectorul financiar trebuie să Uh, se subordoneze economiei reale. Acum întrebarea este dacă am învățat ceva din această criză și eu aș răspunde da și nu. Sigur că putem să spunem că băncile, că s-au elaborat aceste teste de rezistență pentru bănci, teste de rezistență care vor deveni și mai relevante pe viitor, dar în același timp să nu uităm că Uniunea Europeană nu are uh, posibilitatea de a impune ca obligatorie aceste teste de rezistență. domnul Klintz a spus că există și situații care ne arată că nu am învățat din criză, pentru că există în continuare sistemul uh, stimulentelor uh, total eronat în domeniul bancar și anume stimulente care recompensează acțiuni riscante. Acest sistem este în continuare răspândit în sistemul bancar, ceea ce ne arată că aici nu s-a învățat din criză. Mă bucur să vă văd pe toți aici, pe reprezentanța Parlamentului Uh, meu național și știm că, de fapt, prin prezența noastră aici, cu toții suntem conștienți de faptul că Uniunea Europeană nu este problema, ci este soluția. Vedem acum că euroscepticismul câștigă teren între cetățenii europeni și e foarte uh, periculos acest lucru, pentru că astfel Uniunii Europene Uniunea Europeană va avea dificultăți, va fi din ce în ce mai greu să rezolve problemele la nivel european pe viitor. Există un punct în care parlamentele naționale însă au o responsabilitate foarte importantă și anume strategia Europa 2020 trebuie să fie luată în serios la toate nivelurile și aici parlamentele naționale trebuie să o susțină. Un alt punct important pe care parlamentele naționale trebuie să-l ia în considerare și am văzut, toate parlamentele au trimis răspunsuri pozitive la întrebările noastre. Trebuie să luăm măsuri și trebuie să nu pierdem din vedere între aceste măsuri o taxă pe tranzacțiile financiare. E un punct care leagă economia reală de piața financiară. O taxă pe tranzacții financiare este, de fapt, o taxă pentru care Parlamentul s-a pronunțat deja de două ori raportul uh, rap votat la Strasbourg, raportul Podimata, a subliniat din nou poziția Parlamentului European. Și în încheiere, vreau să vă spun două cuvinte. Uniunea Europeană are nevoie într-adevăr de resursele proprii. Acesta este un principiu important pentru toate măsurile economice. Mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze că am depășit timpul alocat. Mulțumesc, spune președintele. Dau acum cuvântul domnului Mațnetă, reprezentant al uh, Parlamentului Austriei, care este vicepreședinte al Comisiei pentru Industrie. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin la ceea ce a uh, exprimat foarte clar domnul Miro. Avem un sistem în care Piațele financiare de produse derivate la nivel global au devenit atât de puternice încât nu le mai putem reglementa. Și în fiecare zi, până la urmă, ceea ce produce economia reală nu se mai reflectă în ceea ce se întâmplă pe piețele financiare. Avem un proces care nu uh, e de ieri de alaltă, iar ci e deja de mai multe decenii. Întrebarea este cum rezolvăm acum această situație. Pentru că dacă nu rezolvăm această problemă, atunci, pe termen lung, în Europa, nu va exista creștere economică. Pentru că în ultimii 15-20 de ani, în partea vestică, creșterea economică a fost insuficientă și în țările în tranziție, uh, această creștere economică, de fapt, a fost bazată pe îndatorarea excesivă a sistemului public și acum problemele acestea trebuie să fie rezolvate. Așadar, e foarte important să ne uităm la sistemul uh, economic pe care l-a avut Europa de vest după cel de-al doilea război mondial. Și anume, băncile trebuie să se uh, să, să reflecte economia reală și anume să reflecte un sistem de uh, creditare, dar și de economii și nu să se ajungă la o situație în care uh, băncile împrumută fără să, în, într-un mod absolut riscant, uh, derivatele circulă pe piețele financiare fără a fi reglementate, însă ar trebui să vedem dacă în sectorul bancar nu există și anumite elemente care au devenit periculoase și care trebuie să fie eliminate. Mulțumesc. Trecem acum la reprezentantul Senatului Belgiei și dau cuvântul domnului Ahmed Laue. Monsieur le Président, euh, merci. Domnule președinte, vă mulțumesc mă alătur celor spuse de colegul din Austria. Vreau să readuc în discuție acest raport al economiștilor uh, către uh, Parlamentul European, care arată că tranzacțiile financiare înseamnă 3 milioane de miliarde de dolari pe an și, conform unui studiu făcut de Universitatea din uh, Toulouse, prestările de servicii, economia reală, termenul, uh, tema meetingului nostru, nu reprezintă decât 2% din acest 3 uh, milioane de miliarde de dolari pe an. Cu alte cuvinte, eforturile pe care le-am făcut până acum pentru a reglementa mai bine piața financiară nu pot să absorbă această bulă și fără aceasta nu putem putem să dăm economiei reale uh, locul uh, său și anume uh, un instrument și nu un supliment. Există foarte multe de făcut și neliniștea mea este și mai mare, date fiind activitatea din Basel 3. Activitățile extrabilanțiere nu au fost suficient luate în considerare. În un al treilea element, și o să mă opresc aici, nu aș vrea să trag concluzii în legătură cu acest arbitraj care se face între economia ofertei și a cererii. Observ pur și simplu că de vreo 30 de ani încoace, situația lucrătorilor, din punct de vedere al capacității economice, s-a degradat uh, cota uh, salariilor în uh, PIB, ponderea a scăzut cu mai bine de 10%. Trebuie să avem uh, economii viabile, dar cu lucrători care să se bucure de un nivel de trai suficient pentru a putea uh, fi uh, motorul creșterii. De aceea pledez pentru o împărțire a bogățiilor care să ne facă să recâștigăm terenul pierdut de lucrători. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele liberalilor, are cuvântul Oli Schmidt. Cred că ați făcut foarte bine că ați menționat Japonia și aș vrea să uh, vă spun cum acest lucru va uh, efecta politica energetică în Europa și modul în care luptăm împotriva schimbărilor climatice. Poate, domnule Mirau, puteți să comentați. M-am bucurat să aud de faptul că ați menționat Africa de Nord, pentru că cred că este vital pentru noi în Europa ca în loc să ne ocupăm de refugiați, desigur că trebuie să avem responsabilitatea noastră în acest domeniu, dar ar fi mai bine să recumpărăm produsele. Și toți cei din acest Parlament ar uh, putea să încerce să uh, schimbe câte ceva în politica noastră europeană. Apoi vreau să mă refer la o problemă ridicată de colega mea, doamna Ivanova, în ceea ce privește moneda euro și pactul euro. Sunt uh, foarte preocupat. Vin uh, dintr-o țară care nu este în zona euro. Reprezentantul uh, președinției belgene a fost foarte mulțumit. Poate că ar putea să mă mulțumească unele concluzii, dar de fapt sunt foarte îngrijorat de faptul că vom avea o Europa împărțită în două. Țările din zona euro vor merge cu o viteză, iar rămășițele firmiturile vor veni la noi. Concluzia este că noi trebuie să acceptăm hotărârea care a fost luată. Și cred că acest lucru este foarte periculos, pentru că nu asta este Europa pe care ne-o dorim și cred că acest lucru este dăunător, nu numai politic vorbind, ci ă, și pentru piața unică și viabilitatea acesteia. Ar fi foarte bine să ă, auzim pe Uh, domnul Delor astă seară să ne spună punctul său de vedere în ceea ce privește uh, Europa și ce se întâmplă în Europa. Pentru că până acum nu am creat o Europa viabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvânt acum domnului Marcov, care reprezintă Parlamentul Germaniei. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare. Doresc să adaug faptul că eu în calitate de ministru de finanțe al landului Brandenburg vreau să vorbesc aici. Deci am experiență în acest domeniu. În primul rând, rezoluția din 20 octombrie 2010 a Parlamentului European cred că este absolut minunată pentru, minunată pentru că ea descrie foarte bine toate problemele. Pentru noi, nu, nu vreau acum să intru în detalii, dar sunt importante punctele 7, 19, 47, 105, 113, 121, 147, 100, 83, 189, 2000, 210 și așa mai departe. Puteți să le citiți uh, pe toate. Vreau să mă alătur colegilor mei în această dezbatere. Cred că problema importantă nu a fost numită. Și anume, lichiditatea excesivă este în continuare uh, Uh, foarte, foarte uh, crește în continuare drastic, ceea ce înseamnă că băncile vor încerca din nou, pentru că doresc să-și crească profitul, nu să invest, vor încerca să investească nu în economia reală, pentru că dobânzile sunt prea mici acolo, ci să investească în continuare în produse financiare. Ceea ce înseamnă că trebuie să apăsăm pe o pedală uh, de reglementare. E nevoie să E nevoie de măsuri suplimentare pentru că autoreglementarea, am văzut, nu a funcționat în trecut, nu va funcționa nici pe viitor. În al doilea rând, în această dezbatere, cred că trebuie să vedem, um, să facem distinția între situațiile regionale. De exemplu, în Brandenburg avem foarte puține IMM-uri și suntem uh, uh, orientați către export. De aceea nu ne-a afectat atât de mult criza. Dar în alte regiuni, situația este foarte diferită, ceea ce înseamnă că atunci când elaborăm niște instrumente, trebuie să luăm în considerare specificitățile fiecarei țări, fiecarei regiuni. Ne-ați trimit, trimis un catalog de întrebări cu privire la politica de investiții. Eu cred că ar trebui să ne gândim mai mult la fonduri de uh, revoluție și să uh, să, să oferim astfel bani în proiect, pentru proiecte. Pentru că altfel um, luăm povara de pe umerii guvernelor naționale. Și cred că e nevoie de un nou drept de insolvență la nivel european. Pentru că trebuie să fie posibil să trimiți marile companii, să uh, le uh, treci în uh, situație de insolvență nu putem să lăsăm ca uh, băncile care fac uh, tot felul de specule, să, speculații să, fie, să rămână nepedepsite. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Papa Andreu, care vorbește în numele Greciei. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μύρο για την παρουσίαση. Vreau să îi mulțumesc domnului Emirau pentru prezentarea sa. Sunt uh, de acord că trebuie să întărim, să consolidăm economia reală, trebuie să avem un model de creștere. Uh, Trebuie să ecologizăm uh, economia noastră și să reformăm sistemul financiar. Problema se pune cum o facem cu doi ani uh, după începutul crizei. Cred că principala problemă este uh, funcționarea sistemului financiar. Măsurile care au fost întreprinse pentru a institui un nou cadru de control, pentru a avea un control mai eficient, e bine, aceste măsuri sunt destul de limitate. Și observăm că în 2010 sectorul a reușit să obțină câștiguri record. Cum să propovăduim consolidarea economiei reale și pachetul de măsuri de austeritate care trebuie luate în astfel de condiții. Sigur, trebuie să reducem datorirea și, uh, datoria și deficitul, însă cum putem să obligăm toate țările și nu mă refer la Grecia, care este o, un caz special. Cum putem să obligăm țările din Europa să își reducă cheltuielile, de pildă în domeniul educației, în domeniul sănătății, să reducă investițiile în infrastructură, care este responsabilitatea noastră pentru generațiile viitoare? Ați vorbit de forța de muncă. Însă atunci când reducem aceste posibilități, oare acest lucru nu înseamnă că reducem eforturile Europei pentru un viitor mai bun? Poate că aceste politici nu sunt cele mai potrivite. Riscăm să periclităm o serie de generații. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus pentru creșterea competitivității în Europa. Acest lucru este necesar. Însă, putem să avem cu toții același model, modelul german, și să obligăm toate țările să îl aplice? Oare este posibil ca toate țările să aplice un model care este rupt complet de situația economică și socială din țara respectivă? Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dau acum cuvântul, lui, cuvântul domnului Feo, care reprezintă PP-ul și vine din Portugalia. Mulțumesc foarte mult. Ca eurodeputat din Portugalia și ca membru al Comisiei CRIS, în aceste două minute pe care le-am la dispoziție, aș dori să vă, să vă pun în fața două idei. În primul rând, nu putem să rezolvăm criza doar cu măsuri de austeritate. În propria mea țară, în Portugalia, discutăm aceste măsuri de austeritate. Dar nu vorbim despre reforme structurale, în special reforme ale investițiilor, ale piețelor, a pieței muncii, sprijinul acordat uh, IMM-urilor uh, sau politica fiscală. Pentru țările din, eurozona, uh, din zona euro, stabilitatea și dezvoltarea trebuie să meargă mână în mână, dar acest lucru nu se aplică doar țărilor din zona euro, ci întregii Uniuni Europene. Trebuie să fie foarte clar că trebuie să avem un set național de măsuri, un set național de soluții și, de asemenea, și un set european de soluții. Să folosim acest semestru european, să folosim guvernanța europeană economică și să le exploatăm pentru a avea un singur set de politici care să rezolve criza. pactul euro, asupra căruia s-a convenit vinerea trecută, ar putea fi un element pozitiv, ar putea fi un mecanism care să ne ajute să rezolvăm dificultățile prin care, cu care se confruntă diversele țări. Deci este un pas pozitiv înainte și sperăm totuși să nu avem o, o Europa cu două viteze, pentru că avem nevoie de mai multă integrare, de mai multă solidaritate și de o viziune împărtășită. Și cred că, din acest punct de vedere, parlamentele naționale sunt extrem de importante, pentru că părerea lor este extrem de valoroasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Jean Gobert din, de la adunarea reprezentanților francezi. Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre strategia de la Lisabona. O să mă raliez dumneavoastră și vreau să vă spun că Ceea ce facem uh, acum uh, este important pentru cetățenii noștri. Uh, aș vrea de asemenea să evoc ceea ce s-a spus deja în mai multe rânduri, problema datoriei. Spun adeseori că principalul, principala realizare a perioadei noastre este că generația noastră a înțeles că nu poate să lase această datorie copiilor săi. Nu putem să ne imaginăm că vom rezolva această problemă tăind uh, cheltuielile, cum se spune deseori, pentru că tăierea, reducerea cheltuielilor înseamnă reducerea uh, cheltuielilor în domeniul sănătății sau educației sau a cercetării. Uh, nu putem să facem acest lucru. Când vorbim de coeziune, cum putem să ne imaginăm că vom rezolva uh, problema creând o nouă taxă și să nu ne interesăm de uh, impozitul progresiv pe veniturile reale ale concetățenilor noștri. Aș vrea de asemenea să mă refer la ceea ce se numește noua creștere și problemele legate de acestea. Uh, sigur, adevărata întrebare este cum uh, finanțăm economia uh, ecologică, IMM-urile, cum uh, facem această finanțare? Trebuie să nu înlocuim o datorie a Uniunii Europene cu o datorie a statului nostru, pentru că nu ar schimba prea mult lucrurile per ansamblu. Apoi, în ceea ce privește mijloacele proprii ale Europei, s-a vorbit deseori de ă, taxa pe tranzacțiile financiare, sigur, este o idee împărtășită de cetățenii din Franța și apoi problema bancară. Cred că nu putem să privim viitorul fără să nu ne interesăm uh, de abaterile sistemului bancar și sunt de acord cu cei care au vorbit până acum. Trebuie să rezolvăm această situ situație prin ceea ce propunem. Mulțumesc! Carlo Giorgetti. Domnul, domnul Giancarlo Giorgetti. Okay. Hmm? Okay, good. Come später. Then, then... Bine. Va vorbi mai târziu. Dau cuvântul Elizei Ferreira. Obrigada, senhor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Criza a demonstrat că Europa are mijloace destul de reduse pentru a reacționa în fața unei asemenea probleme. În momentul de față, nu avem o viziune pe termen mediu sau lung și trebuie să începem să acționăm și nu să reacționăm. Interguvernamentarea pare să fie consolidată de către această criză și comunitatea a avut de pierdut. Și trebuie să nu uităm acest lucru. Europa a înregistrat progrese în ceea ce privește supravegherea financiară și regulamentele financiare, ceea ce reprezintă condiții esențiale, dar nu și suficiente pentru rezolvarea acestei crize ceea ce se întâmplă în acest moment în criza euro, spre exemplu, s-a ilustrat foarte clar o problemă cu care se confruntă Europa. Criza financiară a devenit o criză a economiei reale, apoi a devenit o criză socială, apoi a devenit o criză a datoriilor uh, naționale și teama mea este că s-ar putea reversa și în viața politică și ar putea submina și instituțiile europene, ceea ce ar fi absolut fatal pentru proiectele europene. În zona euro nu avem o problemă cu uh, da, datoriile externe, așa cum se întâmplă în zona dolarului. Dar, pe de o parte, creșterea noastră este insuficientă într-o lume globalizată și, pe de altă parte, există diferențe substanțiale între economiile din zona euro și aceste diferențe uh, au crescut din cauza faptului că există aceste măsuri, această politică monetară și comercială unică. Și acest lucru a fost subliniat și în rapoartele care au fost uh, prezentate până în prezent. Ceea ce trebuie să facem noi acum este practic să revenim la concurență și coeziune, la aceste obiective mai vechi. Să ne asigurăm că nu va fi imposibil să ajungem la o convergență reală, o convergență a productivității, a salariilor și a altor factori economici. Trebuie să ne asigurăm că pactul european de concurență funcționează și trebuie să nu ne confruntăm cu o problemă în care să scădem prea mult salariile în loc să aplicăm niște măsuri care să ajute la creșterea economică. Deci cred că datoria noastră de politicieni este să gândim pe termen lung și să rezolvăm și probleme cum ar fi care este agenda pe care o are Uniunea Europeană într-o lume globalizată pentru a putea să-și gestioneze politica comercială externă, care este agenda G20, care este politica fiscală ce instrumente de coeziune avem care pot fi adaptate la secolul 21 și dacă Uniunea Europeană poate să continue să opereze și să funcționeze cu economii atât de diversificate. Cred că această dezbatere este o dezbatere pe care noi trebuie să o conducem în calitate de aleși. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Vosganian din România. Micro, micro. Această rezoluție și cele spuse de domnul Mirov, am câteva comentarii. Faptul că deficitul public și datoria publică sunt atât de mari la nivelul Uniunii Europene arată că noi avem, de fapt, o problemă de paradigmă. E vorba de modelul de stat pe care îl promovăm. De aceea eu cred că împreună cu toate celelalte ar trebui să ne asumăm și riscul de a vorbi despre redimensionarea rolului statului și despre legătura dintre statul social, așa cum l-am conceput, și criza economică. E destul să facem o, un calcul câți bani s-au irosit de la investiții către cheltuieli publice prin acoperirea deficitului bugetar și al costului datoriei publice. Dacă vom face o analiză între datoria publică și datoria privată, de pildă la o țară ca Italia, vom vedea că statul, așa cum a fost el organizat în ultimele decenii, este mai degrabă costisitor și culmea. Deși deficitele și datoriile sunt atât de mari, sistemele publice, în primul rând cele de pensii, sunt pline de probleme. Iar ceea ce facem noi nu facem în fond decât să agraveze aceste lucruri. Iată de pildă politica fiscală. În politica fiscală noi ne majorăm costurile în comparație cu alte... Nu se aude? You don't hear me? Ba da. Yes? So, I will, I will continue in English for... for... So... O să continui în engleză pentru a evita problemele. Deci este dificil să vorbim despre concurență dacă avem costuri suplimentare în procesul de suprareglementare și de politică fiscală. Dacă se face comparația uh, prețului petrolului în alte regiuni ale lumii și în Europa din cauza sistemului de accize, veți vedea că, din păcate, noi sporim costurile și diminuăm concurența cu alte părți ale lumii. Și ultimul punct, și nu am suficient timp la dispoziție, uh, părerea mea este că trebuie să ne concentrăm mai mult pe cercetare și să avem o politică de cercetare pentru a uh, diminua această uh, discrepanță între Europa și America de Nord și pentru a spori rolul Europei în lume în viitorul apropiat. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul, în primul rând, reprezentantului Lituaniei, domnul Andrio Kaitis, și apoi domnului Thomas Mann, membru al Parlamentului European, membru al PP. În primul rând, domnul Andrio Kaitis. Decoiu, pirmininke, Lietuva 2000... Mulțumesc, domnule președinte. Lituania va deține președinția europeană în 2013 și astăzi încercăm să învățăm în mod activ. Și cred că este un lucru foarte bun că ne-ați trimis acest chestionar la care v-am uh, răspuns. Îi mulțumesc domnului Mirov pentru că a subliniat producția, pentru că băncile vând produse financiare care au o legătură prea mică cu producția și cu înființarea de IMM-uri. Lituania a avut mult de suferit de pe urma crizei și mulți oameni se confruntă cu situații dificile și le este greu să-și găsească un loc de muncă din cauza faptului că nu au calificările necesare pentru piața muncii și oamenii pun această întrebare. De ce nu construim fabrici în uh, Lituania? Și astăzi avem uh, îndoiele. Ne lipsește cooperarea regională parteneriatul estic, domnul Miro a spus că Volkswagen s-a mutat în Rusia și Lituania și alte state ar putea să participe la asemenea proiecte pentru că avem cunoștințele necesare. De asemenea, am putea coopera cu BERD în contextul parteneriatului estic pentru a rezolva această problemă și simțim de asemenea că există și uh, acesta, acest pericol al unei Europe cu mai multe viteze și pactul european care este semnat în acest moment trezește anumite îndoieli că metoda comunitară pierde teren și credem că ar trebui să ne bazăm mai mult pe metoda comunitară pentru rezolvarea acestor probleme. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, putem vorbi despre introducerea unei asemenea taxe, dar ceea ce este important este să avem Uh, ca băncile să se uh, orienteze către producție, pentru că fără asta ne temem că redresarea economică nu va avea o legătură cu uh, creșterea numărului de locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, Thomas Mann, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, investițiile în economia reală trebuie să devină vizibile în statele membre. Îl susțin pe colegul nostru, domnul Feo, care a spus că avem nevoie de o dimensiune europeană, care trebuie și aceasta să devină vizibilă. De asemenea, susțin ceea ce a spus reprezentantul președinției ungare, o Europa puternică. Domnule Miro, vreau adresez câteva întrebări. Avem acum niște negocieri foarte grele pentru următorul buget între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Oare este realist să ne gândim la o extindere a fondurilor bugetare dacă vedem că în multe state membre uh, avem această problemă a, exced- a deficitelor bugetare? Și în al doilea rând, m-ar interesa modul în care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare colaborează cu Banca Europeană de Investiții în finanțarea de proiecte. Există un anumit uh, raport, există un uh, quorum sau o cotă pe care o fixați dumneavoastră împreună atunci când uh, finanțați proiecte. E vorba de proiecte din interiorul Europei sau există un procent, un procent pentru uh, proiecte din afara Europei? Ați discutat despre două ex două exemple, uh, Volkswagen uh, în Rusia și uh, o companie poloneză în Ucraina. Atunci când înfinanțați proiectele, puneți accentul și pe principiul durabilității, aveți o definiție a acestui concept de durabilitate, pentru că acest principiu se găsește la nivel european în strategia europeană Europa 2020. Și dacă e vorba de proiecte de mare interes public, ar putea să fie susținute și atunci când dumneavoastră ca și bancă, de fapt, așteptați profituri mai mici de pe urma acestor uh, proiecte? Există și alți indicatori pe care îi analizați în afară de profit atunci când finanțați proiectele? Mulțumesc, am încheiat așadar prima rundă de discuții. Vă mulțumesc că am dau cuvântul acum domnului Miro, care trebuie să, care trebuie să-i spun că avem uh, un timp uh, destul de restrâns și va trebui să uh, încheiem această parte a dezbaterii. De aceea Uh, vă rog să răspundeți uh, pe scurt la toate chestiunile. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, vreau să reacționez față de aceste contribuții valoroase și față de aceste observații, fără de care uh, nu mi-ar fi posibil să-mi îndeplinesc rolul. Aș face câteva observații suplimentare. În primul rând, ați vorbit despre scepticismul european. Uh, și cred că pe bună dreptate. Cred că, într-adevăr, ne confruntăm mai întâi și mai întâi cu o confruntare politică, care este cum putem să înlocuim această motivația adâncă pentru o Europa, Europa Unită care a existat după război cu un mesaj care să convingă oamenii din ziua de azi și cred că trebuie să avem o abordare mai curajoasă. Oricât de important ar fi să discutăm asta și cealaltă, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană, cum ar trebui să facă și așa mai departe, dacă continuăm uh, să vedem ceea ce se întâmplă în momentul de față în cele 27 de state membre și anume punerea la îndoială a legitimității acestei uniuni, nu vom avea succes. Deci vă îndemn să aveți o conducere politică care să susțină că dacă Europa nu este unită astăzi, vom, ne vom pierde importanța în termeni economici și în termeni de promovare a propriilor noastre valori în lume. A doua observație pe care aș dori să o fac se referă la sectorul financiar. Da, cred într-adevăr că cel mai mare risc este să ne ocupăm de aspectele microprudențiale, să continuăm să reglementăm băncile, să, cer, să creștem cerințele de capital pentru actorii unici și să nu punem stăpânirea asupra piețelor în special a piețelor over-the-counter. Uh, și asupra actorilor financiari care nu sunt reglementați și în măsura în care acest lucru uh, va fi uh, din ce în ce mai ușor și uh, profiturile vor fi din ce în ce mai mari uh, și riscul în final va fi suportat practic de către contribuabilul european, atunci nu vom putea să convingem uh, sectorul de investiții să facă ceea ce trebuie să facă. A treia observație se referă la datoria publică și la măsurile de austeritate. dispun de o foarte mare empatie față de cei care spun că în țările lor situația este extrem de dificilă și să ai o asemenea abordare în detrimentul generațiilor viitoare. Dar vă întreb, care este alternativa? Cum am putea rezolva situația într-o manieră acceptabilă și de piață, pentru că fiecare țară și fiecare entitate trebuie să se autofinanțeze, cum putem susține nivelul mare de datorii pe care le avem în prezent, astfel încât să nu ajungem la o situație în care o sumă imensă din banii contribuabililor este necesară doar pentru plata dobânzilor, în loc uh, să fie necesară pentru investirea în sectorul public. Deci, oricât de dificil ar fi, Trebuie să recunoaștem că am adunat multe ineficiențe și aceste ineficiențe au dus la o datorie publică foarte mare și care nu poate fi uh, sprijinită și uh, rezolvată. Și ca să fiu sincer, nu cred că Uniunea Europeană va fi scutită de acest lucru. Mă tem că nu vor putea să rezolve aceste măsuri de austeritate. S-a menționat și energia, plecând de la Japonia și poate cu toții ar trebui să fim foarte precauți, uh, mai ales având în vedere ceea ce s-a întâmplat în uh, refacerea unei strategii uh, energetice europene. Dar un lucru este sigur. Cei care investesc în acest domeniu au nevoie de un cadru pe termen lung. Și ceea ce otrăvește situația în momentul de față, lucru pe care îl aud zi de zi din partea companiilor mari de utilități și din partea uh, sectorului uh, financiar care a fost interesat să investească în acest domeniu, ei nu știu niciodată dacă ceea ce este real și adevărat astăzi va mai avea vreo valoare mâine. Și atâta vreme cât nu reușim să ne punem de acord și să ajungem la un consens dincolo de liniile de partid asupra unei abordări europene pe termen lung în ceea ce privește energia, nu vom reuși să atragem investiții. Știu foarte multe companii care au foarte mulți bani în cufere, dar nu investesc pentru că argumentul lor este nu putem să ne bazăm pe cadrul juridic pe care îl avem astăzi. Deci, tocmai de aceea fac o pledoarie puternică, chiar dacă este nevoie de compromisuri, să stabiliți un cadru de investiții în energie care să dureze mai mult de un an și care să dureze mai mult de un mandat în ceea ce privește uh, întrebările dumneavoastră concrete, domnule Man, uh, în privința BERD, uh, vă propun să găsim un alt mod de a avea un schimb de opinie, pentru că erau niște întrebări foarte specifice. Dar așa cum am spus, după părerea mea, și acum nu vorbesc ca cineva care în momentul de față este responsabil pentru o bancă, ci ca cineva care este angajat în dezvoltarea Uniunii Europene și dedicat dezvoltării Uniunii Europene, cred că toate aceste sfaturi bune, toate aceste recomandări și concluzii pe care le veți trage în urma discuțiilor dumneavoastră, pe care le estimez foarte mult, vor duce la rezultate bune doar dacă condițiile politice sunt îndeplinite. Și condiția, fundament, condiția politică fundamentală este să reînnoim încrederea acordată Europei. Mulțumesc! Uh, uh, Am înțeles că domnul Miro trebuie să ne părăsească, din păcate, acum. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră și vă dorim toate cele bune. Wir, wir machen weiter und haben noch... Acum continuăm programul nostru. Coordonatorii grupurilor politice vor lua cuvântul fiecare două minute, dar înainte să le dau cuvântul, dau cuvântul încă o dată unei colege din Portugalia, Hortenza Martins, care mi-a cerut cuvântul mai, eh, mai devreme, dar un minut e o situație excepțională. Unde sunteți, doamnă? Unde? Nu vă văd. Vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să vorbesc despre țara mea. Recent au fost uh, făcute investiții masive în două domenii cheie, educație și cercetare am uh, făcut și reforme structurale în Portugalia. Cred că astfel de întâlniri sunt foarte importante. Și cred că e bine uh, că această comisie a vizitat Portugalia, s-a întâlnit cu autoritățile din Portugalia. În ciuda reformelor care au fost realizate însă, în ciuda uh, reforma sistemului de asistență socială, cred că multă lume din Europa nu știe că au fost realizate reforme structurale în Europa. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra economiei reale, de acord. De asemenea, trebuie ca băncile și politicile bancare să servească economia reală. Sunt de acord cu cei doi compatrioți care au vorbit. Noi, în Portugalia, în Europa, discutăm și alte probleme și trebuie să discutăm și alte probleme. Cum ajungem să realizăm o creștere durabilă? uneori uh, sfârșim uh, prin uh, un deficit mare. Cred că parlamentele naționale, Parlamentul European trebuie să fie foarte atent la costuri și reducerea costurilor, pentru că poate să afecteze IMM-urile. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul acum coordonatorilor. În primul rând, Frank Engel, în numele PP. Euh, Domnule președinte, un prim aspect cu care vreau să încep. Nici că pot fi mai de acord cu domnul Mirov decât atunci când a spus că fie în acest moment Europa reușește să se integreze sau trece într-o uh, lipsă de semnificație mondială. Patru concluzii pe care uh, am încercat uh, să le prezint. Dezbaterea privind piața unică și reanimarea pieței unice. Trebuie să știm că toate acestea se concentrează în ceea ce privește reanimarea unei directive care ar fi trebuit să poartă numele autorului uh, său, uh, Wolkenstein. Sigur, putem să uh, insistăm asupra progreselor pe care le sugerează profesorul Monti. Trebuie să știm că în acest caz, foarte probabil, va trebui uh, să abordăm niște aspecte de liberalizare. În al doilea rând, creștere. Creștere indusă și îndatorare publică și privată. Eu susțin că, în primul rând, Europa trebuie să-și dea seama că creșterea în viitor nu va mai fi cea pe care am cunoscut-o până acum și va fi, situația va fi comparabilă cu ceea ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Nu putem însă să cumpărăm creștere. Am văzut la ce duce această ă, tentativă de a cumpăra creștere. Nu ține. Va trebui și un model de redistribuire în viitor care să țină cont de acest aspect o Europa în două viteze, dacă participăm sau nu la zona euro, da, sunt de acord. Trebuie să evităm cu orice preț să avem astfel de Europa. Trebuie să uh, evităm uh, o astfel de situație. Cei care nu pot să se alăture zonei euro sau care nu vor să uh, participe la zona uh, euro. Apoi, subiectul cercetării și dezvoltării. Cred că va trebui o coordonare mult mai semnificativă a finanțării europene față de ceea ce avem în prezent și va trebui să includem aici și o dezbatere uh, în ceea ce vește o reducere din partea statelor membre și o creștere din partea uh, europenilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că evenimentele tragice care au fost menționate vor avea un impact semnificativ asupra viitorului Europei. Mă gândesc la criza din Marea Mediterană și, de asemenea, la problema materiilor prime și a furnizării acestora, uh, situație în raport cu ceea ce am trăit în ultimii ani. Ceea ce s-a întâmplat în Japonia va duce la readresarea unor noi întrebări privind energia. Este vital să abordăm această problemă și cred că va trebui să ne întoarcem la discutarea chestiunilor de securitate și în același timp producția uh, de energie. Însă, așa cum se prezintă lucrurile acum, cred că dacă ar trebui să avem o confirmare a faptului că Europa are nevoie de propriile resurse, e bine, o vedem acum pentru că alminteri uh, nu putem să vorbim de o redresare a Europei. Uh, deci, chestiunea euroobligațiunilor și taxa pe, tranzacția finan pe tranzacțiile financiare, acestea sunt vitale. Trebuie să, de asemenea, să uh, identificăm prioritățile de investiții. Trebuie să hotărâm de ce resurse dispunem și cum le utilizăm. În primul rând, cred că avem nevoie de o rețea de infrastructură adecvată există mult prea multe diferențe între diferite părți ale Europei și acest lucru uh, nu este în folosul Europei din punct de vedere al investițiilor. O a doua problemă se referă la educație, cunoaștere. Trebuie să investim în uh, cunoaștere atunci când traversăm o criză, pentru că aminte rămânem în urmă. Deci când, invita, când investim în școlile noastre, e bine, acest lucru ar trebui să fie un punct de pornire uh, al unui model uh, de competitivitate. Mulțumesc, Sergio. Dau acum cuvântul domnului Weigel, care vorbește în numele liberalilor din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, am dorit să-l întreb un un lucru pe domnul Miro, dar iată, e o chestiune foarte actuală. Date fiind evoluțiile recente cu dimensiuni de catastrofă, dată fiind aceste evoluții, Europa are noi poveri financiare și toată lumea se așteaptă ca Europa să se manifeste solidar și deschis, atât cât acest lucru este posibil. Totuși, consider că este necesar să vorbim despre reconfigurarea mecanismelor și a surselor de uh, resurse financiare pe care Europa le poate uh, folosi astfel încât să ajute și să aibă un impact asupra relațiilor și schimbărilor structurale. Întrebarea pe care doream, doream să o adresez domnului Mirou se referea la ideea unui nou plan Marshall pentru Orientul Mijlociu. Aparent, nu există o altă cale. Ar trebui să avem un plan mai cuprinzător, nu numai cu o componentă financiară, ci un plan care să cuprindă și alte aspecte, așa cum ar fi ă, construcția instituțională sau construcția statului. Aș dori ă, să mai spun și altceva. Atunci când vorbim despre un posibil plan Marshall, unii l-au numit uh, planul Ashton. Ei bine, cred că în această privință trebuie să punem întrebarea cine va finanța un astfel de plan. Acesta nu ar trebui să fie prea ambițios. În uh, pregătirea unui astfel de plan trebuie să implicăm pe toți cei care în ultimii zeci de ani au uh, uh, exploatat uh, petrolul și alte resurse. Mulțumesc! Mulțumesc în numele conservatorilor și reformiștilor europeni ia cuvântul colegul nostru, domnul Zile. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au vorbit astăzi aici și domnului Miro care a plecat, dar mă bucur foarte mult că dânsul a subliniat faptul că piața unică nu este în, continuată, în continuare funcțională, mai ales în sectorul serviciilor și, de asemenea, această uh, problemă nesoluționată, nesoluționată a companiilor prea mari pentru a da faliment. Vedem astăzi că există două grupuri de țări în, prim, în, în principiu. Și Uh, cred că până la urmă, în, după această criză, uh, vom ieși cu niște disparități economice și sociale și mai puternice decât până în 2004. Ce înseamnă asta pentru Europa? Că nu va fi divizată de, doar de faptul că unele țări sunt în zona euro și altele în afara acesteia, ci vor fi și anumite țări care vor avea o creștere, respectiv un venit uh, mai scăzut decât um, în zona euro mult venit mai scăzut decât cele din afara zonei euro. De ce? Pentru că uh, problema se leagă atât de datorile publice cât și de datorile private și ambele chestiuni sunt uh, cu caracter transfrontalier. E vorba aici de, de rata de schimb. E vorba de faptul că uh, unele țări care iau credite uh, își distrug anumite sisteme sociale. Nu vreau să intru în detalii uh, politice, nu vreau să, să fac țin un discurs politic aici, dar cred că ar trebui să ne gândim în Parlamentul European la această chestiune, să nu distrugem solidaritatea în Europa. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc și acum are cuvântul Nicolaos Huntis pentru aripa stângă în Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să urez bun venit uh, colegilor uh, noștri din uh, parlamentele naționale și le mulțumesc pentru întrebările pe care le-au adresat și remarcile pe care le-au făcut. Aceasta demonstrează, dragi colegi, că există și o criză de legitimitate a politicilor puse în aplicare. Care este rolul pe care îl jucăm dumneavoastră ca uh, parlamentar național și noi ca eurodeputați? Discutăm ca să știm dacă uh, hotărârile care au fost uh, luate alaltă ieri, acordul, pactul euro, sunt pozitive sau nu. Sigur, guvernele impun măsuri uh, severe. Domnul Miro a plecat, însă vreau să-l întreb dacă această evoluție va întări competitivitatea. Apoi, într-un alt punct, domnul Miro a spus că depindem foarte mult și de investitorii din sectorul privat. După părerea mea, acest pact de competitivitate, pactul pentru euro, acesta poate să constituie un cadru permanent de austeritate, de reducere a salariilor lucrătorilor. Nu știu de unde va veni uh, competitivitatea. Uh, dacă se reduc uh, costurile cu salariile, cheltuielile cu uh, salariile, atunci trebuie găsite alte posibilități de venit. Toate acestea reducând uh, salariile și drepturile lucrătorilor. Sectorul public, în ce punct s-a ajuns? Cum a spus-o un coleg aur, criza este o criză a sistemului financiar, apoi a economiei reale, dar ce le resimțim pe amândouă. Astăzi observăm că există o criză a datoriei și că în anumite situații această criză a datoriei publice a fost acuzată de a fi generat criza. Eu vreau să vă pun o întrebare. Tot ceea ce s-a dat băncilor la nivel european, asta a fost într-adevăr în economia reală? Asta e întrebarea. Și de ce asistăm la o creștere a șomajului în Europa? S-a ajuns la 22 de milioane de șomeri în Europa. E bine, sunt cuvinte foarte frumoase, declarații foarte frumoase așa cum este celebra strategie de la Lisabona, care vorbea despre o economie a Europei competitive și de ocuparea forței de muncă. Cred că mergem în direcția greșită. Nu suntem de acord cu toate concluziile care au fost trase în urma crizei și ne gândim că aceste politici nu ne vor aduce nici o ocupare mai mare a forței de muncă în Europa, nici creștere. Mulțumesc! Mulțumesc! Pervanș Perez este raportoarea noastră și o rog să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor colegilor din Parlamentele Naționale pentru ajutorul pe care ni l-au dat în ceea ce am făcut aici în cadrul acestei comisii speciale. Este prima oară când avem uh, ocazia să uh, ne întâlnim așa în plenară. De la începutul mandatului nostru au sporit uh, aceste ocazii de a face schimb de opinii, pentru că ați venit să, să vă întâlniți cu noi, au fost trimise și s-au răspuns, s-a răspuns la întrebări pentru noi este uh, esențial acest lucru, pentru că, așa cum a spus-o și uh, președintele Mirov, nu va exista o ieșire din criză favorabilă Uniunii Europene dacă dumneavoastră din Parlamentele Naționale și noi uh, din Parlamentul European nu vom reaprinde această flacără europeană și convingerea că în raport cu globalizarea Europa este puternică. În momentul de față, sudul Mării Mediterane ne reamintește importanța valorilor care le ne aparțin, aspirația către libertate și la statul de drept. E bine, avem, în calitate de parlamentar, responsabilitatea de a face ca aceste valori să trăiască și în Uniunea Europeană. Și dacă uneori uh, avem impresia că sectorul guvernamental se impune prea mult, e bine, există riscul ca aceste valori uh, să se întoarcă împotriva noastră, dar și împotriva cetățenilor Uniunii. Președintele Mirov a vorbit despre investițiile pe termen lung, pentru că în raportul interimar pe care l-am adoptat am cuantificat cât din ieșirea din criză se uh, baza pe puterea de a uh, face investiții din sectorul public și uh, privat. Și din acest punct de vedere aș vrea să uh, punctez trei aspecte. Uh, investițiile pe termen lung. Președintele Mirov a spus că este nevoie de certitudine juridică, ceea ce înțelegem perfect. Însă eu atrag atenția și asupra faptului că deseori e vorba de investiții foarte capitaliste, și dacă nu suntem atenți, nu o să putem să rezolvăm singuri problemele de ocupare a forței de muncă cu care ne confruntăm. Deci, măsurile din tratatul de la Lisabona, așa cum le-am uh, reamintit în rezoluția din 20 octombrie, articolul 9, ne invită să analizăm fiecare politică publică a Uniunii Europene în funcție de impactul pe care, impactul său social. Uh, astfel de politici trebuie uh, aplicate nu pentru a face un uh, studiu de uh, impact, unii știu să facă astfel de studii, ci pentru, pentru că trebuie să valorificăm investițiile. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit și și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu reformele aflate în fața noastră în ceea ce privește piețele financiare. Uh, și impresia pe care o am după aceste intervenții este că, pe de o parte, este reforma piețelor financiare, iar pe de altă parte, necesitățile economiei reale și impresia cât se poate de frustrantă că aceste două preocupări uh, nu se completează. Împărtășesc de plin această îngrijorare și în uh, global vreau să uh, îmi exprim această preocupare pentru că uh, parcă suntem angajați într-o reformă conform catalogului, nu pot, potrivit unui plan. De fapt, îi lăsăm pe cei de pe piață, jucătorii de pe piață, să aleagă reformele pe care le doresc sau să arbitreze aplicarea acestor reforme în funcție de interesele lor, în loc să facă o reorientare a piețelor financiare în funcție de necesități. Uh, este o discuție generală și am putea să ne imaginăm că uh, are loc în grupul 20, însă în sânul Uniunii Europene această dezbatere nu a fost purtată îndeajuns. Avem uh, Basel 3, reforma agențiilor, însă optimizarea acestor reforme trebuie să uh, ducă la investiții pe termen lung. Însă acest lucru nu este întotdeauna suficient. Pe plan macroeconomic, mulți dintre dumneavoastră s-au referit la dezechilibrele pe plan mondial și aș dori succint uh, să vorbesc despre un aspect care mi se pare esențial. Uh, după uh, căderea băncii Lehman Brothers, toată lumea a spus că ar trebui să adăugăm stabilității prețurilor și chestiunea stabilității piețelor financiare dar dincolo de stabilitatea piețelor financiare, avem trebuie să vedem cum libera circulație a capitalului contribuie sau nu la dezechilibre macroeconomice. Și sunt uimită. Vin dintr-o țară unde ă, investițiile străine directe erau întotdeauna cuantificate ca fiind un criteriu de mare uh, atractivitate. Așa să fie. Însă este și un fenomen care duce la bule speculative, la alocări de mijloace de producție care nu sunt întotdeauna în interesul investițiilor pe termen lung. Există unele bule imobiliare, există strategii cu un randament excesiv care nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor pe care le vizăm atunci când ne gândim la nevoile economiei reale. Și încă două observații. Mulți dintre dumneavoastră au pledat pentru piața internă. Asta este unul dintre bunurile noastre comune, însă trebuie să mărturisesc că în dinamica relansării proiectului european între relansarea de, Uh, energiei, prefer această a doua opțiune, chiar dacă ea trebuie să se facă cu respectarea dispozițiilor pieței interne. Mă alătur celor spuse de colegul Engels atunci când a vorbit de această obsesie a creșterii, care nu poate fi pusă ca o chestiune în sine și cred că la PPE o să cădem uh, de acord în cadrul PPE și asupra acestei dimensiuni. Dincolo de creștere, trebuie să punem și problema redistribuirii, pentru că aceasta este miza unui model de creștere deosebit, diferit. Și de aici necesitatea de a face progrese în domeniul fiscalității. Mulți au menționat acest lucru și vedem foarte bine uh, că după rezultatele acestui weekend uh, că mai este încă mult de făcut, însă oricum mulțumesc pentru acest prim schimb care este important pentru raportul final pe care trebuie să-l uh, elaborăm până în iulie. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Îți mulțumim, Bervanș. Trecem acum la partea a doua a conferinței noastre care poartă titlul Investiții în economia Uniunii Europene pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor UE pentru anul 2020. Și am marea onoare să îl salut pe domnul Filip Maistat. Dânsul este președintele Băncii Europene de Investiții de la Luxemburg. Acum vine aici alături de mine. și deja este președinte al BEI din 2006. Uh, în 2006, de fapt, i s-a uh, prelungit mandatul cu încă șase ani și înainte să înceapă acest mandat a fost ministru al finanțelor în Belgia și în anul 1990 a fost deja, a fost de fapt ales uh, ministru al finanțelor al anului de către uh, revista Euromoney și de asemenea are o carieră politică uh, impresionantă în uh, Belgia, fiind uh, ministru, prim-ministru uh, adjunct. Vă mulțumim, domnule, pentru că ne onorați cu prezența dumneavoastră și că începeți această parte a discu discuției noastre cu referatul dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă dau cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor parlamentari, vreau să vă spun cât sunt de onorat că am acest prilej de a vă vorbi uh, în cadrul acestei comisii care discută uh, proiecte cruciale pentru viitorul nostru comun și care o face într-o compoziție interesantă pentru că reunește parlamentari europeni și uh, parlamentari naționali, cel puțin în reuniunea de astăzi. Nu o să zăbovesc uh, prea mult asupra ceea ce înseamnă BEI. Știți, uh, este Banca Statelor Membre Europene creată prin tratat, având drept misiune susținerea din punct de vedere financiar a obiectivelor Uniunii Europene. Pentru cei care vor să cunoască mai mult în legătură cu rolul pe care l-a jucat Bay recent, uh, putem să distribuim o notă care descrie contribuția adusă de Banca Europeană de Investiții la planul de redresare care a fost uh, adoptat în decembrie 2008. O să vedeți că Bay uh, și-a adus contribuția. Însă astăzi aș vrea să mă axez asupra unui subiect pe care l-ați sugerat, și anume rolul investițiilor pentru a atinge obiectivele uh, Uh, strategiei uh, Europa 2020. Și aș dori să încep cu uh, reamintirea evoluției investițiilor pentru creștere. Este un fapt recunoscut în general că formarea capitalului fix și stocul, ceea ce înseamnă investiția, se consideră în general că e vorba de un factor important pentru evoluția conjuncturală. Și există dovezi asupra impactului semnificativ al investițiilor asupra, asupra variațiilor produsului intern brut. Însă acest aspect este important uh, și uh, dincolo de cifre, pentru că Uh, acest, uh, investițiile sunt importante pentru potențialul de creștere al economiei. Aveți un grafic care vă arată că în mod uh, efectiv, în criza prin care am trecut, căderea drastică a investițiilor a avut un impact mare asupra uh, reducerii produsului național brut. Este uh, partea în uh, gri, uh, e vorba de scăderea capitalului uh, fix uh, brut. Și aceasta se explică prin căderea, prin reducerea investițiilor. În 2010, formarea brută a capitalului fix a avut o contribuție ușor negativă, iar anul acesta vom vedea că ea va deveni pozitivă. Aceasta arată cât de importante sunt investițiile și chiar dacă ne putem aștepta la o redresare în anul acesta, asta nu înseamnă că potențialul de creștere al economiei europene, care era deja jos înainte de criză, a, avut, a suferit un impact negativ uh, Uh, în urma acestei uh, reduceri drastice a investițiilor. Și de aici uh, întrebarea pe care mi-a spus-o, domnule președinte, este pertinentă, și anume cum putem să revigorăm investițiile care sunt necesare pentru a face ca potențialul de creștere să fie mai mare, ceea ce este obiectivul major al strategiei Europa 2020. Care este situația astăzi? Pe de o parte, avem nevoi, necesități de investiții care sunt uriașe care sunt uriașe atât în noile state membre cât și în vechile state membre pentru crearea de noi infrastructuri, dar și pentru modernizarea infrastructurilor uh, existente. Uh, Comisia Europeană a estimat că pentru a îndeplini obiectivele din strategia Europa 2020 ar trebui să investim în infrastructură între 1,5 trilioane și 2 trilioane de euro până în anul 2020. Deci, mai bine de 2000 de miliarde de euro, la care trebuie să adăugăm investițiile uh, în alte domenii decât infrastructura, care sunt, după părerea mea, la fel de importante. Deci, nevoia de investiții este uriașă. În afară de asta, sursele de finanțare au tendința să scadă. De ce? Pe de o parte, pentru că criza și-a lăsat uh, uh, urmele în sectorul financiar, există uh, un număr de operatori financiari care au dispărut și mă gândesc la asigurările online. și o să revin la acest subiect. Băncile, ele însele, sunt astăzi într-o situație care le face să fie mai prudente Sigur, acest lucru este necesar, dar noile dispoziții din Basel III nu vor încuraja băncile uh, să mai dea uh, împrumuturi și uh, în condiții favorabile pe termen lung. Deci, cel puțin pentru finanțarea pe termen lung, cadrul va rămâne destul de limitat în anii ce vin. Apoi, constrângerile bugetare există, atât la nivel național cât și la nivel european. Nu putem să ne așteptăm la o creștere semnificativă a bugetelor în anii ce vin. Deci există uriașe nevoi de finanțare, un sector bancar destul de fragil încă care se confruntă cu noi reguli prudențiale și care își va limita angajamentele pe termen lung sau angajamentele cu risc crescut, apoi constrângeri bugetare majore, cum putem să reconciliem toate aceste componente? dacă nu prin uh, a căuta efectul de catalizator, de pârghie între sursele private și publice de finanțare. În această prezentare aș dori să insist asupra efectului de pârghie care poate să aibă drept rezultat uh, o acțiune comună a bugetului european și a BEI-ului. Utilizarea uh, subvențiilor pentru a finanța proiecte de investiții care au o rată de rentabilitate destul de mare, e bine, asta este irosire de bani. Apoi, la polul opus, a utiliza sau faptul că se pot uh, folosi credite bancare pentru investiții, care sunt foarte utile pentru economie, dar care au o rată de rentabilitate scăzută și acest lucru este iluzoriu. De aceea, între ceea ce poate fi finanțat de către băncile comerciale, pentru că riscul este limitat și pentru că uh, rata de randament este suficientă. Și la cealaltă extremă, ceea ce trebuie să fie finanțat prin subvenții uh, pentru că riscul este prea mare sau randamentul este negativ, e bine, între aceste două poluri există o zonă intermediară, unde considerăm că o acțiune comună a bugetului european, BEI-ului și sectorului privat pot să uh, să facă o serie de uh, proiecte uh, bancabile, deci pot să fie finanțate prin împrumuturi. Deci, în această zonă uh, uh, intermediară mă voi cantona acum. O să vă vorbesc pe scurt în legătură cu ceea ce s-a făcut deja, care sunt uh, instrumentele uh, pe care le-am instituit între Comisie și BEI și apoi câteva uh, rute pentru viitor. Am colucrat cu Comisia Europeană și avem două instrumente comune. Primul este instrumentul uh, riscului uh, comun, Risk Sharing Finance Facility pentru cercetare și celălalt un sistem de garanție pentru tenzuri. Uh, apoi, în ceea ce privește uh, Risk Sharing uh, Finance Facility, deci e vorba de un instrument uh, comun uh, cu fonduri de la programul 4 de cercetare, se poate și o să vorbesc de faptul că s-a creat un provizion care permite BEI-ului să financeze investiții al unor programe de cercetare și dezvoltare cu risc crescut. Uh, asta am început să facem cu câțiva ani în urmă. S-a făcut uh, un, o evaluare de către un grup de experți independenți și această evaluare a fost uh, prezentată în Parlament. Reacțiile au fost pozitive. Comisia împărtășește acest lucru. Consiliul European pe 4 februarie a recomandat ca această inițiativă să continue și cred că săptămâna trecută Parlamentul European a votat o re rezoluție în același uh, sens. Asta ne permite acel efect de pârghie de care vorbeam, pentru că anul trecut am acordat împrumuturi pentru 6 miliarde 300 uh, de milioane de euro care au finanțat investiții în valoare de 16 miliarde, deci iată deja un efect de pârghie și toate acestea grație intervenției bugetului uh, european uh, de sub 300 de milioane. Deci, plecând de la 300 de milioane din bugetul european, se pot finanța investiții în valoare totală de 16 miliarde. De ce? Pentru că aceste investiții, această intervenție a bugetului european permite Uh, o, o prelare în comun a riscului cu Banca Europeană de Investiții. Asta reduce uh, consumul de capital pentru BEI și ne permite să facem și mai multe. Avem, uh, uh, avem nevoie de astfel de investiții. Al doilea instrument este mai recent, este sistemul de garantare pentru un tip uh, specific de uh, tip concret de risc pentru noile infrastructuri de transport atunci când veniturile generate de aceste infrastructuri în primii ani de exploatare nu sunt la nivelul așteptărilor. Nu o să intru în detalii, este un sistem ceva mai complicat, dar care permite băncilor comerciale să continue să dea împrumuturi celor care uh, promovează proiecte de infrastructură cu garanția ca în primii ani uh, de exploatare, dacă veniturile nu sunt suficiente și deci uh, creează uh, greutăți autorului proiectului de returnare a banilor, în, moment, în momentul respectiv Banca Europeană de Investiții devine un sub contractant al investiției și uh, cu o acoperire destul de redusă într-o primă etapă din partea uh, bugetului uh, Uniunii Europene. Nu trebuie să reinventăm roata atunci când uh, avem astfel de instrumente. Cred că putem trage învățăminte din ceea ce s-a făcut până acum și avem o experiență comună în instituirea unor astfel de instrumente comune uh, trebuie să avem instrumente de tip revolving, adică putem să utilizăm fondurile care se întorc, uh, trebuie să ținem cont de diferența dintre uh, sectoare și acest lucru face mai vizibile uh, instituțiile europene. Acestea ar trebui să fie caracteristicile acestor noi instrumente financiare. În acest context, unul dintre noile instrumente la care ne gândim se referă la uh, obligațiunile pentru un proiect, Project Bonds, și eu o să răspund la întrebările pe această temă. Care este ideea? Aceasta apare de la o constatare pe care am făcut-o. Nevoia de investiții în sectorul transportului, energiei, uh, banda largă, Cunoașteți uh, cifrele și uh, numai pentru rețelele uh, europene de transport și mi-aduc aminte că președintele Dolor a lansat acest concept. Deci numai pentru as, astfel de uh, rețele europene avem nevoie de mai bine de 500 de miliarde de euro. Deci am spus-o. Bugetele publice sunt limitate, băncile sunt mai reticente în, asuma în a-și asuma un risc pe termen lung și ceea ce ne interesează societăți monoline uh, care uh, au dispărut sau nu mai au uh, performanța cu care ne obișnuiseră. Deci asigurările monoline asigură nivelul uh, cerut de investitorul instituțional. Deci ne-am gândit la modul în care am putea să atragem fonduri private, permițând societăților care au un proiect să emită obligațiuni care să poată să fie cumpărate de investitori instituționali, de fonduri de pensii. Și totul se Uh, bazează uh, pe uh, tranșe în datorie, datoria senior care atinge nivelul de rating cerut de compania de asigurări. Deci, BEI-ul intervine pe partea din mijloc, în acest grafic, tranșe subordonate sau cel mai simplu ar fi ca BEI-ul să acorde un împrumut subordonat care, tocmai pentru că este subordonat, oferă caracterul de senior părții din datorie care face uh, obiectul obligațiunilor de proiect. Este o relansare a creditului, intervenția bugetului european ne-ar permite să partajăm riscul cu Uniunea Europeană, însă într-un mod eh, limitat. Nu vor eh, exista eh, pasive. Se va ști de la început care va fi costul maximal posibil pentru bugetul european. Și dacă costul este mai mare, riscul rezidual va fi pe umerii beiului. Uh, Uh, asupra unui astfel de proiect lucrăm, uh, am lansat o, o consultare publică și așteptăm reacțiile. Există însă uh, reacții pozitive deja din partea sectorului privat. Este o modalitate de a atrage investiții private pentru proiectele de infrastructură. Am uh, insistat asupra subiect pentru că este de actualitate, însă există și alte instrumente asupra cărora lucrăm în prezent cu Comisia Europeană uh, în lumina următoarei perspective financiare. Următorii 10 ani vor fi cruciali pentru Uniunea Europeană, așadar strategia 2020 mi se pare esențială de aceea. Dacă vrem să avem un potențial mai mare de creștere pentru economia europeană, este clar că trebuie să investim nu numai în infrastructuri, așa cum am spus, ci și în formarea profesională. Trebuie să creștem uh, proporția uh, Uh, absolvenților de studii superior, superioare, trebuie să investim mai mult în inovare și acest lucru trebuie cunoscut în, un, în economia europeană. Aceasta este o axă importantă a strategiei 2020. Însă acest, este clar că acest lucru nu depinde numai de instituțiile europene. Este absolut necesar ca guvernele și parlamentele naționale uh, să facă astfel încât astfel de strategii să le aparțină, să se angajeze, să se implice și să accepte să fie mai bine uh, coordonate într-o guvernanță uh, economică uh, întărită. Asta este o condiție sine qua non a strategiei. Iată de ce dezbaterile acestei comisii sunt importante și acesta este și motivul pentru care mi se pare o idee excelentă de a asocia de la bun început reprezentanții Parlamentelor Naționale. Pentru că nu vom reuși să punem în aplicare în mod corect strategia 2020 dacă parlamentele naționale și guvernele naționale nu se asociază acesteia uh, de, pe deplin. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Maestat, și vă mulțumim și pentru faptul că încercați să, împreună cu noi, să găsiți un consens. Pentru că, într-adevăr, aveți dreptate și noi suntem convinși că dacă nu suntem cu toții de aceeași parte a baricadei, atunci nu vom reuși să atingem aceste obiective ambițioase. Vom proceda exact ca și în prima dezbatere, așa, dar dau cuvântul în primul rând reprezentanților troică, în primul rând domnul Iosef Eckes, apoi Peter Lux în numele Belgiei și apoi Kazimierz Kleiner în numele Poloniei. Domnule Eckes, maxim trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă uh, alătur și eu celor spuse de președintele nostru, și anume, da, și noi trebuie, dorim să cooperăm cu parlamentele naționale, pentru că fără această colaborare nu vom putea atinge obiectivele propuse. O chestiune foarte importantă este cea a risipei pe care a, a numit-o și președintele Bay. Și, de asemenea, în chestiunea uh, dobânzilor la investiție din, ultimele, din ultimii ani. Uh, Inovarea, cercetarea, educația sunt domeniile cele mai importante. Întrebarea este în ce măsură acestea pot fi competitive. O altă chestiune importantă este energia, resursele, materiile prime, alte domenii importante. Nu trebuie să gândim aici pe termen scurt, ci pe termen lung. Acest lucru este foarte important pentru Uniunea Europeană. Și statele naționale trebuie să analizeze domeniile în care parlamentele, guvernele naționale doresc să-și îndeplinească obiectivele economice și sociale și în ce domenii doresc să formuleze obiective la nivel european. Competitivitatea este foarte importantă, mai ales în politica fiscală. Pentru că dacă analizăm uh, modul în care se investește astăzi, mai ales în Asia și în primul rând în China, Ceea ce am auzit aici de la reprezentantul BEI ne pune întrebarea următoare. Se analizează oare dependența care uh, se creează pentru Europa? Oare Europa profită de pe urma activităților din Asia? Poate să țină pasul cu China? Eu cred că strategia Europa 2020 este un instrument foarte important, în sensul că ne, ne uh, apropie pe toți ajungând, de fapt, la un consens în ceea ce privește Europa, în ceea ce privește investițiile regionale, această risipă, obligațiunile europene și acestea ar putea să ofere o soluție. Și prin aceste elemente, Europa, Uniunea Europeană, poate să devină într-adevăr mai eficientă și competitivă la nivel internațional. Pe scurt, acestea au fost lucrurile pe care eu am vrut să le uh, menționez în această discuție. Mă bucur de că domnul președinte, domnul Maistat, a spus că trebuie să gândim pe termen lung și trebuie, într-adevăr, să colaborăm mai strâns împreună cu colegii noștri din Parlamentele Naționale pentru a găsi soluții împreună. Vă mulțumesc, domnul Lux. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Maistat, pentru prezentarea dumneavoastră. Domnilor și domnilor, încă o dată aș dori să subliniez și eu faptul că obiectivele strategiei Europa 2020, pe care le susținem cu toată convingerea, dat fiind entuziasmul pe care l-ați, uh, ni l-ați indus prin această prezentare, uh, în care ne-ați vorbit despre nevoia de investiții și apoi despre uh, controlul bugetelor naționale, eu am câteva comentarii și câteva întrebări. Trebuie să găsim un echilibru. Vedem acum o trecere a competențelor de la nivel național la nivel european și invers pe baza frontierelor naționale. Și trebuie să fim conștienți de faptul că realitatea economică nu uh, este una care ține cont de frontiere naționale pentru că e vorba de o realitate economică transfrontalieră și chiar în interiorul granițelor unui stat există regiuni difer- diferite cu un dinamism diferit de dezvoltare. Și cred că aceste lucruri ar trebui să fie luate în considerare atunci când se uh, controlează utilizarea fondurilor bugetare. Eu cred că e foarte important ca Europa să înțeleagă modul în care trebuie să evalueze rapoartele naționale și să înțeleagă că există în aceste rapoarte și nivelul regiunilor, nivelul local. Și dacă ne uităm uneori la informațiile care vin de la nivel național, acestea uneori la nivel local sau regional pot să fie contraproductive chiar, pentru că nu sunt adaptate la specificitatea locală. Un alt lucru foarte important asupra care vreau să atrag atenția este importanța IMM-urilor. Acestea sunt cele care oferă cele mai multe locuri de muncă aduc uh, foarte multe, plătesc foarte multe impozite și taxe și cred că de aceea trebuie să ne gândim la modul în care reforma bancară prin acordul Basel III uh, ar trebui, ar trebui să nu uh, afecteze creditarea oferită IMM-urilor. Și aș vrea să știu ce face Banca Europeană de Investiții pentru a susține creditarea IMM-urilor. De exemplu, în Belgia avem o mare problemă în acest sector și credem că ar trebui să se facă îmbunătățiri serioase în, în acest sens. Garanțiile din fondurile de investiții credem că trebuie să fie consolidate în termeni bugetari și trebuie să fie uh, oferite și fondurilor regionale, nu doar celor federale. Mulțumesc, domnul Kleiner. Szanowni Państwo, bardzo interesujące wystąpienie. Domnule președinte, domnilor și domnilor, domnul Maestat a avut un discurs foarte interesant prin care ne-a spus, ne-a vorbit despre câteva idei bune care pot fi aplicate în momente de criză și în momentul în care vrem să ieșim din criză. În momentul de față trecem printr-o stare de austeritate, trebuie să ne gândim la deficitele bugetare în fiecare țară și în fiecare întreprindere și toate aceste sugestii care ne spun cum am putea să rezolvăm aceste probleme și cum am putea să găsim noi posibilități de investiții este foarte importantă pentru noi. Polonia care a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă uh, în timpul crizei, dar care este totuși singura țară din Europa uh, care are în continuare un nivel mare de dezvoltare, trebuie să ne gândim totuși la uh, economii și la măsurile de austeritate. Și tocmai de aceea sugestiile domnului Maestat sunt foarte importante, pentru că ne demonstrează că, în ciuda problemelor financiare, putem să ne multiplicăm mijloacele de investiții. Pentru noi, ca state membre noi, este extrem de important să nu uităm solidaritatea și minimalizarea diferențelor și discrepanțelor între statele membre, investiții în infrastructură, energie, educație și așa mai departe, toate astea sunt foarte importante pentru noi. Deci fiecare idee asupra modului în care putem folosi aceste resurse, toate aceste idei sunt extrem de interesante și valoroase pentru noi și cu siguranță le vom utiliza pe viitor. Și vreau să vă spun și ce altceva se mai poate face. Din informațiile pe care le-am primit în cadrul acestui discurs, S-a vorbit despre necesitățile mari de investiții până și în statele membre vechi. Vedem și noi acest lucru și înțelegem că o investiție făcută că investițiile făcute atât în statele membre noi cât și în statele membre vechi sunt motorul economiei, cu ajutorul căreia putem să ieșim din criză. Și măsurile luate de BEI uh, vor servi și ele ca motor care să ne ajute la uh, o dezvoltare economică. Deci susținem pe deplin aceste priorități care sunt incluse în strategia Europa 2020 și tocmai de aceea ideile pe care le discutăm astăzi aici împreună cu Parlamentul European și cu alte parlamente naționale sunt extrem de importante pentru noi pentru că ne oferă o perspectivă uh, importantă pentru viitor. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul uh, PPE-ului. Mulțumesc doamnei Pitacanen. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Da, vorbim despre stabilitate și despre cum putem să mergem uh, de la pactul de stabilitate la dezvoltare reală și la pactul de creștere. Și avem nevoie, într-adevăr, de măsuri importante. Măsurile luate de BEI și de Comisia Europeană sunt extrem de importante, pentru că este extrem de important să vedem cum putem avea capital și investiții în economie ecologizată, în, în altele tehnologii și în inovațiile sociale. Este important să vedem că există un rol important care poate fi jucat de legiuitorii uh, naționali în toate statele membre ale UE. Mă bucur să văd că avem niște ținte ambițioase în politica de mediu și în politica fiscală și avem și legislația necesară pentru a oferi un cadru sigur investitorilor. În al treilea rând, cred că ceea ce ar trebui să facem noi la nivel european și să încurajăm și pe colegii din parlamentele naționale să facă este să reanalizăm bugetele. Știm că avem niște limitări importante ale bugetului, deci este clar uh, important să nu subvenționăm uh, activitățile care sunt controversate pentru uh, țintele noastre de dezvoltare și să nu luăm resursele de la dezvoltarea pe care, unde ar trebui să fie alocate. este extrem de important să avem această cooperare cu Parlamentul European și cu parlamentele naționale și să avem aceeași abordare, pentru că parlamentele naționale sunt mai importante pentru uh, bugetul european și ar trebui să putem avea să putem lua măsuri astfel încât să mergem în aceeași direcție. Și nu în ultimul rând, aș dori să aflu dacă există vreo șansă pentru observații din partea BEI. Care sunt instrumentele de care avem nevoie pentru a încuraja capitalul și investițiile? Cred că pe această temă ar trebui să ne continuăm discuțiile. Mulțumesc! Următorii trei vorbitori, Lorin Harrison, Sazad Lotz din Regatul Unit, domnul Giorgetti din Italia și apoi domnul Cola din Slovacia. Mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte important uh, și a fost o mare plăcere să vă primim în cadrul uh, Casei Lorzilor, care um, se pregătește să uh, publice raportul uh, său financiar pe uh, perioada 2013-2020. Vrem să subliniem importanța valori adăugate europene, credem că ar trebui să fim necruțători în cadrul bugetului, să prioritizăm, să vedem unde putem avea o influență în cercetare, dezvoltare, infrastructură, energie și așa mai departe. Eu cred că ar trebui să plecăm de la un Uh, punct de plecare zero, astfel încât să acordăm mai multe fonduri uh, țărilor mai puțin dezvoltate pentru a, aduce, a le trage după noi într-o piață unică. În al treilea rând, bugetul va fi un buget limitat dar avem nevoie de flexibilitate mult mai mare în cadrul acestui buget, astfel încât atunci când ieșim din perioada de austeritate să putem trece la creștere, la dezvoltare. Dacă nu avem uh, flexibilitate, nu vom reuși acest lucru. Apoi, uh, piața unică europeană, uh, Lord Cofield uh, a lucrat cu, împreună cu Jacques Delors pentru a crea această piață unică europeană, dar noi încă o mai așteptăm să funcționeze și, chiar mai important, așteptăm în continuare să ajungem la o compatibilitate a acestei piețe unice cu IMM-urile. În ceea ce privește strategia 2020, trebuie să ne asigurăm că există o îmbunătățire a strategiei de la Lisabona. Și cred că majoritatea colegilor au senzația că această strategie nu a reușit. Eu cred că s-a vorbit de, de asemenea uh, și de publicarea uh, articolului comisarului de Gucht în ceea ce privește comerțul internațional. Uh, Uh, în care s-a spus că Uniunea Europeană trebuie să um, acționeze mai agresiv pentru a-și asigura succesul la nivel internațional. Cred că acesta ar trebui să fie un element esențial al strategiei noastre. Și ultima observație este în ceea ce privește guvernanța economică în uh, Europa, uh, Raportul privind această guvernanță economică va fi publicat în uh, martie și vă pot transmite copii tuturor dacă sunteți interesați pentru a vedea care este strategia noastră generală pentru uh, creștere și dezvoltare în uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc, Lord Harrison. Acum, domnul Giorgetti. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să fim sinceri și să spunem că există o dis distribuție clară între diversele ambiții și uh, țeluri pe care le avem în Europa 2020 și reacțiile cu care am reușit, pe care am reușit să le uh, avem la nivel național atunci când ne-am confruntat cu asemenea probleme. Cred că domnul Maestad ne-a arătat această discrepanță între necesități și mijloacele financiare care ne stau la dispoziție. Atunci când vorbim despre finanțele publice, disciplina pe care o avem uh, este că nu putem face o diferență între calitatea cheltuielilor și eficiența acestora și, pe de altă parte, nu avem un răspuns satisfăcător sau convingător la o întrebare care este absolut vitală atunci când vorbim despre euroobligațiuni. În ceea ce privește finanțarea privată, punctul meu de vedere este că ar trebui să avem în continuare o dezbatere pentru a vedea ce se întâmplă cu Basel 3 pentru că Basel 3 a, și efectele sale asupra a, uh, convergenței și a eficienței pot avea un impact foarte important asupra IMM-urilor. Și de aceea cred că în loc să ajutăm lucrurile și situația, nu facem decât să încurajăm specula din partea sau comportamentul speculativ din partea băncilor. Atunci când vorbim despre economia reală, aceasta este într-adevăr vitală, trebuie să ne susținem uh, companiile și cred că BEI, care se află într-o zonă destul de gri între aceste fonduri uh, uh, pierdute și băncile comerciale, cred, cum spuneam, că BEI poate juca un rol și mai important decât în prezent în special atunci când vorbim despre proiectul privind euroobligațiunile. Și cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra acestor aspecte. Mulțumesc. You, Mr. Chairman, Mr. President. Domnul Cola, din Slovacia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, în primul rând vreau să apreciez implicarea BEI în Slovacia, mai ales în proiectele legate de trafic și de autostrăzi. Cu toate acestea, doresc să vă împărtășesc poziția Republicii Slovace cu privire la mecanismele de finanțare la nivel european, așa numitele euroobligațiuni, ca instrument de finanțare a proiectelor europene. Uniunea Europeană se asigură că toate cerințele sunt uh, respectate în redistribuirea fondurilor între statele membre. Metoda propusă de finanțare, utilizarea euro obligațiunilor, înseamnă că Uniunea Europeană ar finanța aceste cerințe nu doar prin contribuțiile deja acceptate, ci și prin creditare. Astfel, introducerea unui nou mecanism de finanțare la nivel european, în principiu, fie ar reduce volumul fondurilor pe care statele membre și regiunile le primesc pentru a îndeplini obiectivele din strategia Europa 2020, sau ar reprezenta o creștere în contribuțiile statelor membre. Ambele metode ar putea să fie uh, instrumente potrivite pentru a asigura, asigura durabilitatea pe termen lung, însă nu servesc principiile subsidiarității și uh, solidarității. Deoarece aceste decizii trebuie să fie luate uh, în uh, aceste decizii presupun, de fapt, centralizarea tuturor statelor și de aceea Slovacia nu este în favoarea introducerii euro-obligațiunilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, dau acum cuvântul colegei noastre, Adni Podimata, care vorbește în numele socialdemocraților în Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș uh, dori să spun că una dintre principalele uh, teme în centrul dezbaterii noastre și care a fost reamintită de cei care au luat cuvântul, este cum vom face față vidului de finanțare generat de actuala criză și cum vom proceda astfel încât să găsim resursele necesare pentru a realiza cu succes marile uh, obiective. Și mă gândesc la obiectivele conținute în strategia Europa 2020, dar și la alte provocări uh, semnificative la nivel european și mondial. Aș dori să mă adresez președintelui Bei și să spun că uh, în Parlamentul European suntem de acord că trebuie să ne concentrăm atenția din acest moment și din cauza crizei uh, pe reducerea bugetelor naționale și de asemenea trebuie să ne concentrăm asupra ceea ce numim finanțările inovatoare și asta din mai multe motive. În primul rând, pentru că acestea reprezintă un potențial uh, foarte uh, mare și pentru că acest lucru nu apasă pe bugetul național, deci ă, pe contribuabilul european. În partea introductivă ați vorbit despre inițiativa Comisiei Europene în legătură cu euroobligațiunile pentru infrastructură și aș dori să vă pun câteva întrebări. În textul care a fost făcut public de uh, comisie se vorbește despre criteriile de eligibilitate uh, a acestor uh, lucrări de infrastructură și se subliniază acolo că lucrările eligibile vor trebui să aducă cu, cu ele o valoare adăugată europeană. Acest lucru poate fi interpretat în diferite moduri și știți bine acest lucru trebuie să avem ca o condiție prealabilă caracterul transfrontalier al acestor lucrări? Asta este întrebarea mea. Alți colegi au vorbit de strategia 2020. Eu aș vrea să știu dacă vorbim uh, și de uh, chestiunile de politică care reprezintă o valoare adăugată pentru strategie. Mulțumesc. Doamna Rosenkrantz din Suedia. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Um, the subject of debate here today is one of great importance. Subiectul dezbaterii de astăzi este unul foarte important. Uniunea Europeană trebuie, într-adevăr, să-și crească competitivitatea, creșterea și dezvoltarea. Stagnarea nu, trebuie, nu este o opțiune. Care sunt atunci măsurile de luat? În primul rând, cred că este important este importantă realizarea pieței interne, așa cum au subliniat și alți colegi această realizare e, va crește PIB-ul cu 10%, conform estimărilor uh, Comisiei Europene. E nevoie de asemenea de investiții pentru dezvoltarea agendei digitale, pentru um, cercetare, dezvoltare, inovare. Sigur că putem să discutăm despre noi strategii pentru o creștere în Europa, dar toate vorbele din lume nu vor însemna nimic dacă nu sunt urmate și de fapte din punctul meu de vedere, foarte multe strategii bine formulate există deja. Strategia Europa 2020 a fost adoptată și eu o susțin. Acum trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Trebuie să modernizăm bugetul european, dar de asemenea trebuie să avem o abordare restrictivă. Trebuie să orientăm investițiile către industriile uh, care să furnizeze creștere. Astăzi, majoritatea bugetului european merge pe politica agricolă comună ceea ce nu e o strategie compatibilă cu strategia Europa 2020. Trebuie să modernizăm și să creștem investițiile în alte domenii, cum ar fi cercetarea, infrastructura și educația. Soluția nu este un buget mai mare banii din bugetul european sunt banii contribuabililor și de aceea trebuie să fim restrictivi. Finanțele publice trebuie de asemenea să fie echilibrate, ceea ce necesită un respect mai important uh, pentru reguli, cum ar fi pactul de stabilitate și creștere. Comisia Financiară din Suedia se opune ferm unei taxe europene asupra tranzacțiilor financiare. Nici politicienii, nici oamenii din Suedia nu ar susține o astfel de taxă. Din punctul meu de vedere, taxarea tranzacțiilor financiare este o idee rea dacă vrei să creezi creștere și o lume mai prosperă, inclusiv o Europa mai prosperă. De aceea, în concluzie, acum a venit momentul să acționăm pentru a ne asigura că strategia Europa 2020 poate să fie pusă în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vosganian din România are cuvântul. Okay. Dann kommen wir zum nächsten. Nu. Atunci trecem la următorul vorbitor, care este doamna Anne Jensen, în numele liberalilor europeni. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Maestat pentru un discurs foarte bun. Sunt într-adevăr de acord cu observația sa că avem nevoie de investiții uriașe în Europa și cred că este momentul având în vedere că avem aici invitați de la Parlamentele Naționale, să exprim frustrarea cu care ne confruntăm și noi aici foarte des în Parlamentul European. Pentru că există state în Europa în care prim-ministrii au fost de acord asupra, cu un plan de acțiune în ceea ce privește energia, ceea ce implică investiții majore în domeniul energiei, dar nu există bani. Nu există bani pentru aceste investiții. Și după ce s-a ajuns la un acord și s-a băut și șampania, vin miniștrii de finanțe și spun, da, dar noi nu vrem să plătim. Și tocmai de aceea, domnul Maestat trebuie să inventeze ceva și noi trebuie să obținem acești, uh, acești bani. Bineînțeles, există programe care trebuie să fie finanțate din buget, așa cum ați spus. Există programe care nu au o valoare atât de mare încât să nu poate fi uh, finanțate de piață. Dar am un exemplu și pentru colegul din Slovacia, care vorbea despre uh, obligațiunile pentru proiecte. Un exemplu din țara mea, din Danemarca, în care avem o, o companie foarte mare, deținută de stat, care a investit în energia eoliană și a dorit să intre pe piață și au, fost de, uh, au convenit cu uh, fondurile de pensii să uh, investească în aceste parcuri eoliene. Este în același timp și un proiect european, pentru că energia nu ajunge doar la Danemarca, ci și în statele baltice și în alte părți ale Europei, dar fondul de pensii nu poate să-și asume pe deplin riscul. Și atunci avem nevoie de dumneavoastră, domnule Maestat, să finanțați o uh, problemă atât de riscantă, ca, spre exemplu, dacă avem un tsunami care dărâmă acest parc uh, eolian. Deci lucruri pe care nu le putem lua în calcul în acest moment, dar care s-ar putea întâmpla pe viitor. Deci cred că ceea ce ne explicați dumneavoastră în ceea ce privește uh, obligațiunile privind proiectele sunt, sunt viabile și vă urez uh, noroc și succes în crearea acestui program. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să vă spun că mă bucur foarte mult să pot să vă vorbesc astăzi ca reprezentant al Parlamentului Ungariei. Am fost foarte impresionat de cele spuse de domnul Miro și de domnul Maistat. Domnul Maistat, din păcate, nu a fost alături de noi în prima parte a discuției, însă atunci s-a spus deja esența problemei, și anume criza a fost cauzată de Statele Unite ale Americii și ceea ce numim noi bula imobiliară este de fapt o criză structurală a pieței imobiliare. A fost o, o criză a pieței imobiliare. Europa poate să aibă succes numai atunci când reușește să depășească această criză structurală, care, din păcate, există și la noi. Ceea ce a spus domnul Maistat a, a fost într-adevăr impresionant. Eu aș merge chiar uh, un, un pas mai departe. Și dacă spune că următorul deceniu va fi foarte important pentru Europa, eu aș dori să-l întreb ce părere are despre deceniul trecut. Eu cred că nu uh, analizăm suficient eșecul strategiei Lisabona. A fost un mare eșec și nu ne mai permitem uh, să se repete așa ceva. Uh, noi nu avem nevoie de mai multă Europa, ci de o Europa mai integrată. O Europa mai integrată este de mare, un, un mare avantaj și pe piață. Și așa cum a spus domnul Maestat, și viteza este foarte importantă atunci când contracarăm crizele. Așadar, trebuie să luăm decizii mult mai rapid. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Hortensa Martins din Portugalia. Doamna. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să subliniez cât de importante au fost cele spuse de domnul Maistat. Investițiile sunt esențiale, a spus dânsul. Investițiile înseamnă creștere, înseamnă creare de locuri de muncă. Și, într-adevăr, domnul Maistat a subliniat faptul că ceea ce s-a întâmplat în 2009 a fost produsul unei scăderi a investițiilor. Dar oare, mă întreb eu, toate investițiile ar trebui să fie puse în aceeași oală? Ce se întâmplă cu investițiile în domeniul educației, în domeniul cercetării? Sau investițiile care servesc strategia, de la, strategia Europa 2020? Nu ar trebui să le abordăm diferit? Pentru că fondurile Uh, Fondul European va susține investiții durabile în energie. Portugalia, de exemplu, a făcut progrese substanțiale în acest sens. Noi am promovat energiile regenerabile, mai ales energia eoliană și energia hidraulică. și avem nevoie acum de un cadru legislativ astfel încât investitorii să poată să pună la dispoziție banii, mai ales pe termen mediu și lung. Vă mulțumim. Dau acum cuvântul Danute Hübner. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep spunând că sunt de acord cu președintele Maistat. Într-adevăr, modul de finanțare al creșterii este o provocare, dar cum să finanțăm creșterea Europa 2020 bazată pe productivitate, dar și pe schimbări structurale, pe nevoia de a face investiții cu risc ridicat pentru a crește competitivitatea și, de asemenea, de a crea locuri de muncă. Aceasta este o și mai mare provocare pentru noi astăzi în Europa. Domnule președinte, dumneavoastră ați menționat uh, reducerile bugetelor naționale care vor persista încă o vreme. De asemenea, v-ați exprimat îndoielile cu privire la rolul băncilor private în lunile și în anii ce vor urma. Eu aș mai adăuga aici și faptul că noul buget european, cel de după 2013, va rămâne unul destul de redus, indiferent de comparațiile pe care le facem. Cred că va fi un buget mic, uh, și un alt factor pe care va trebui să luăm în considerare va fi competiția la nivel global pentru finanțarea instrumentelor de creștere. Deci cred că nu avem, nu avem, nu avem de ales. Trebuie să ne trezim și trebuie să consolidăm rolul de catalizator al tuturor fondurilor publice pe care le avem, fie din bugetul uh, și a celor din bugetul european și de cele naționale. Cred că vorbim mai mult despre rolul de catalizator și rolul de pârghie pe care joacă bugetul european, dar cred că și fondurile de la nivel național trebuie să fie luate în considerare. Și rolul dumneavoastră și al băncii este mai important decât oricând acum. Și în acest context am o, o solicitare la adresa dumneavoastră. Din experiența dumneavoastră știți că unele dintre, unul dintre motivele pentru care investiții, investitorii nu sunt foarte entuziasmați de noile sisteme inovatoare de finanțare este acela că foarte adesea cadrul de reglementare, mai ales cel european, este mult prea complicat. Adesea, eh, dacă vrei să utilizezi un nou instrument european, fie că e unul de tip eh, revolving sau blending sau eh, sisteme de garantare sau Sper în orice caz că euroobligațiunile nu vor fi un instrument așa de dificil. Comisia știu că lucrează și dumneavoastră sunteți implicați în elaborarea unui nou regulament. De aceea vreau să vă rog să vă asigurați că vom obține într-adevăr un cadru de reglementare care să încurajeze într-adevăr uh, și să ia în considerare toate specificitățile uh, investițiilor în toate domeniile, inclusiv a noilor uh, instrumente de finanțare asupra cărora lucrați acum. Deci avem nevoie de roluri specifice pentru fixarea, implementarea, monitorizarea și auditarea acestor instrumente. E foarte important să ne gândim de la bun început la toate aceste aspecte. Și de asemenea, aș dori să vă luați un angajament și anume să uh, vă focalizați și asupra construirii de capacitate administrativă. Președintele intervine. Doamna spune, am terminat. Domnul Stumfol, reprezentantul Austriei. Domnule președinte, cred că suntem cu toții de acord. Discutam niște, despre niște provocări absolut uh, fascinante și trebuie să decidem despre viitorul, în legătură cu viitorul Europei. Și cred că conceptele strategiei Europa 2020 sunt o bază foarte bună pentru discuție. Dar trebuie să spun și eu, ca și antevorbitorii mei, că nu trebuie, nu avem voie să repetăm eșecul strategiei Lisabona, pentru că în uh, economie are succes acela care pune în aplicare deciziile, nu acela care rămâne la nivelul vorbelor. Și de aceea, dacă reușim să punem în uh, uh, aplicare în toate statele membre obiectivele Europei, uh, Europa 2020, aceste obiective trebuie să fie integrate în legislația națională, altfel nu avem nicio șansă să le punem în aplicare. Și în Europa facem acest lucru. Uh, în ceea ce privește investițiile în viitor, eu cred că o prioritate absolută este ca toate aceste investiții să ia în considerare competitivitatea, indiferent că e vorba de investiții în energie, transport, infrastructură, educație. Pentru că pericolul mare este ca Europa să se împrăștie în continuare pentru că toată lumea vede uh, și vrea să utilizeze uh, potențialul de investiții din China, din Brazilia, din India. De aceea este foarte important să investim în proiecte competitive. Și nu vrem să fim în această poziție de sandwich cumva între dinamica din uh, America, uh, inclusiv Brazilia și America de Sud, uh, pe de o parte, și pe de altă parte Asia, India, China. Suntem, în această, suntem la mijloc. Și cred că fiecare stat membru trebuie să ia obiectivele strategiei Europa 2020 și să și le asume în propria politică și asta și mai ales uh, într-un uh, sistem de colaborare și astfel de întâlniri ca astăzi nu trebuie să aibă loc o singură dată pe an, ci mult mai des. Mulțumesc, domnule președintele, dau cuvântul acum domnului Van Dijk. Uh, dank voor de Mulțumesc că îmi dați posibilitatea să vorbesc uh, în numele Partidului pentru Libertate. Uh, există multe preocupări pentru viitoare, viitorul euroului și vorbim de competitivitate și creștere, însă ideea este cum putem să uh, vorbim acest lucru în legătură cu economia reală și trebuie să introducem uh, și criterii riguroase pentru bănci. Partidul meu are probleme atunci când e vorba de suveranitatea, suveranitatea statelor membre. Considerăm că Uniunea Europeană nu este o uniune politică și nu vrem să vedem un supra-stat uh, federal uh, european. această criză ne împinge către o uniune politică, însă lucrurile nu ar trebui să se îndrepte în această direcție. Uh, Partidul pentru Libertate nu dorește să asiste la un transfer de suveranitate dinspre statele membre către Europa și, desigur, orice formă de uh, taxă europeană, e bine, Uniunea Europeană nu poate să fie un organism care percepe taxe și impozite. Uniunea Europeană poate să fie verica slabă. Toate țările au responsabilitatea de a rămâne competitive și nu aud prea mult despre acest lucru. Uniunea Europeană uh, se simte obligată să facă statele europene mai competitive. Domnul Antolin. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre investiții și strategia Europa 2020. măsurile de austeritate sunt uh, uneori și uh, iraționale. Dacă vrem să realizăm uh, strategia 2020, trebuie să ne gândim la deficitul de investiții. Investiții în ce? În infrastructură, în banda largă, în rețelele de energie Așa cum s-a spus, asta înseamnă 1,5 până la 2, 2 uh, miliarde. Deci uh, sunt, uh, vorbim de sume mari. Dacă nu investim însă în educație, o să uh, suportăm uh, costurile mai târziu. În uh, țara mea s-a făcut un calcul și e vorba de o investiție de un milion sau două milioane de-a lungul uh, vieții active a persoanei respective. Trebuie de asemenea să ne gândim și la uh, migranți, la lucrătorii calificați care vin în Europa. Uh, mulți uh, se duc uh, în Australia, în Canada Deci există un uh, set de uh, condiții pentru investițiile în uh, educație. Finanțarea națională nu trebuie să meargă către finanțarea bulelor avem nevoie de o reformă financiară aprofundată, de o reformă a bugetului, chiar dacă fondurile nu sunt suficiente. Am uh, vorbit de taxa pe uh, tranzacțiile financiare și despre o economie ecologică, dar de fapt avem o nevoie de o, avem nevoie de o redistribuire a uh, sarcinii financiare în Europa și uh, trebuie să vorbim de o partajare a riscului legat de investiții. Președintele, ați depășit timpul alocat. Avem nevoie de investiții la nivel european coordonate. Dacă nu respectăm uh, timpul, uh, nu o să reușim să încheiem la timp. Mai avem șapte uh, minute și vrem să dăm posibilitatea domnului Maștar și raportorilor să uh, tragă concluziile reprezentantul Lituaniei, Andru Andruikatis. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o regulă foarte clară. Trebuie să gândim global și să punem în aplicare la nivel local. Avem acum 27 de parlamente în Parlamentul European. Trebuie să ne coordonăm și acțiunile pentru a îndeplini obiectivele uh, strategiei Europa 2020. De asemenea, este important să există o relație între pactul de stabilitate și de creștere și programele de reformă națională. Trebuie să coordonăm această relație. Uh, Uh, Lituania își uh, face temele în acest uh, sens. Parlamentul nostru a adoptat hotărâri și legate de semestrul european. Ar trebui să spun și că cooperarea regională strategia de cooperare la Marea Baltică este un exemplu bun. E vorba de proiecte care pot să pună în legătură statele baltice. În această privință, euroobligațiunile ar constitui un mecanism excelent. Desigur, ar trebui să existe euroobligațiuni pentru aceste proiecte. Asta ar permite uh, realizarea unor astfel de proiecte în întreaga regiune. De asemenea, strategia la Marea Baltică este un exemplu excelent. Ne bucură Uh, să vedem uh, inițiativa președintelui uh, Parlamentului European ca un pact european să fie finalizat. Mulțumesc. Domnul Jensen din Danemarca. Mulțumesc. O să continui în limba daneză. Vă mulțumesc pentru prezentarea excelentă făcută de domnul Maestat. Sunt de acord cu ceea ce a spus în legătură cu finanțarea pe termen lung, care este limitată uh, pentru anii ce vin. Efectul de pârghie a unui sistem de garantare este într-adevăr necesar pentru a identifica investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor din strategia Europa 2020. Suntem de acord cu aceste obiective, dar cred că Uh, mai întâi trebuie să punem ordine în finanțele noastre. Am trecut printr-o criză economică, o criză financiară și acum trebuie să atragem investitorii. Însă, pentru asta, investitorii trebuie să aibă încredere în economiile diferitelor țări. Și întrebarea este, au încredere? Nu. Sunt multe țări în, Uniunea Europeană care uh, au depășit uh, uh, resursele pe care le-au. Am, tre- am uh, cheltuit mai mult decât avem nevoie. În legătură cu ceea ce se întâmplă în Asia, sigur, nu trebuie să punem în aceeași oală absolut totul. Am ajuns ca un soi de capcană de lux în Europa. Avem uh, mașini de lux, vacanțe uh, foarte lungi. Eu sunt de acord cu euroobligațiunile, însă nu sunt convins că acest lucru se poate face cu ușurință fără o reformă și a pieței muncii. Pentru că dacă vrem să recâștigăm încrederea investitorilor, este esențial să îmbunătățim uh, sistemul uh, pieței muncii Uniunea Europeană oare va putea să plătească ă, pensiile cu sistemele pe care le are? E o întrebare pe care vă adresez, domnule Maștat. Prima chestiune dificilă este legată de ă, nevoi. E vorba de nevoi cumulate sau de ceea ce este rezonabil? Se vorbește de gaz. Trei rețele de gaz Oare este rezonabil? Uh, rețelele de interconexiuni electrice trebuie oare să uh, privilegiem uh, o producție descentralizată a energiei pe teritoriul nostru? O a doua întrebare la care nu avem răspuns. Și apoi, în ceea ce privește creșterea ecologică, vom avea oare aceeași creștere după ziua de astăzi? nu s-a menționat uh, cercetarea sau poate n-am auzit. Cred că este o investiție importantă în cercetare. Două sau trei aspecte. În primul rând, constat că în ceea ce s-a propus este ca preluarea uh, riscului să fie făcută numai de autoritățile uh, publice. Nu vorbesc de BEI aici, ci vorbesc de sistemul bancar în general. Apoi o ultimă întrebare este legată de Basel 3. Am auzit spunându-se multe uh, Uh, faptul că Basel III ar putea să pună probleme atât băncilor uh, și uh, IMM-urilor. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. Am uh, auzit vorbindu-se mult despre irosirea uh, fondurilor. Cred că criza pe care am traversat-o a fost o irosire uriașă a fondurilor. Mulțumesc. Eu am înțeles că cineva dorește să Doamna Pervaș mă rezolește să întreseze o întrebare domnului Maștat. Vrei să o integrezi în uh, cuvântul tău de încheiere? Poate nu. Bine, atunci te rog, întrebare. Întrebarea mea este cât se poate de precisă. Pentru că există o viziune a necesarului de investiții și dificultatea de a găsi surse de finanțare. Cred că aceasta vorbește de la sine, dar două întrebări. Unu, cum aceste noi instrumente de finanțare, aceste finanț- această finanțare inovatoare poate să mobilizeze economiile europenilor și nu numai a fondurilor terțe din fondurilor suverane în terțe țări și de ce această strategie de investiție pe termen lung, proiectele de infrastructură, dacă țin cont uh, de cerințele de uh, coeziune și de convergență, pentru că și aceasta a fost una dintre sursele crizei pentru Uniunea Europeană. Domnule președinte Maștat, aveți acum cuvântul pentru a răspunde la toate aceste comentarii și întrebări, iar apoi am să dau cuvântul coordonatorii grupurilor politice din Parlamentul European, care foarte scurt, în 1-2 minute, vor putea să ia poziție. Om, ce scuze, înainte să vă dau cuvântul, trebuie să mai dau cuvântul și colegului nostru din Grecia, pentru că era pe lista vorbitorilor, dar din păcate ă, l-am trecut cu vedere. Am ce scuze. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne-ați invitat să participăm la această reuniune interparlamentară atât de interesantă. Ne-ați dat posibilitatea să facem schimb de opinii cu eurodeputați, dar și cu reprezentanții parlamentelor naționale. Obiectivele statelor în vreme de criză este să răspundă nevoilor de stabilitate financiară, deficitul, iar pe de altă parte să uh, se ajungă la un plus de uh, coeziune ceea ce se întâmplă. Economiile noastre sunt în recesiune, se confruntă cu o creștere a datoriei și a șomajului. Pentru asta e nevoie de resurse suplimentare pentru a finanța dezvoltarea. Și coeziunea se confruntă cu o criză. Uh, Grecia a uh, sporit resursele pentru dezvoltare și coeziune. De altfel, am luat o hotărâre la uh, nivelul summitului european pentru mecanismul de stabilitate, care pentru noi este pozitiv. Noile instrumente care au fost menționate pot să fie simple lesne de înțeles, eficiente, să servească dezvoltarea și coeziunea. Trebuie ca aceste resurse să meargă la economia reală și nu să acopere riscurile instituțiilor financiare. Grecia consideră că trebuie să existe o abordare regională în ceea ce privește alegerea politicilor, considerând de asemenea că turismul și cultura, care nu sunt acum priorități, își vor găsi uh, locul în această programare, asemenea sectorului primar care are nevoie de ajutor. Apoi, dimensiunea teritorială este o prioritate majoră pentru Grecia, ceea ce propunem este să, re, uh, să consolidăm obiectivul 3 uh, astfel încât regiunile să participe, regiuni muntoase, regiuni de frontiere să participe și ele. Mulțumesc!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 Președintele îmi dă puțin uh, timp și îl înțeleg. Uh, vă cer scuze de la bun început că este imposibil să uh, răspund uh, la toate întrebările și să reacționez la toate comentariile interesante care s-au făcut. O să uh, mă refer la trei aspecte importante. În primul rând, uh, rolul IMM-urilor, care este esențial în economia europeană. Știm cu toții, marea majoritate a întreprinderilor uh, sunt întreprinderi cu sub 250 de lucrători și sunt o sursă de ocuparea forței de muncă importantă. Nu putem să trecem cu vederea această dimensiune. am uh, sporit liniile de credit uh, pentru IMM-uri, veți găsi cifrele în nota care a fost distribuită. Astăzi suntem în măsură să, utili, să ob, uh, urmărim utilizarea efectivă a acestor fonduri și putem să verificăm dacă băncile folosesc aceste fonduri pentru a îmbunătăți cu adevărat accesul la credit a IMM-urilor. Pe de altă parte, și aceasta este o remarcă justă făcută de doamna Pitikainen, care a spus că nu există numai creditul, ci și capitalul de risc. Este clar că trebuie să ne uh, mărim uh, eforturile. Avem o filială, Fondul European de Investiții, uh, care uh, se ocupă de astfel de uh, credite. Am hotărât Uh, să sporim mijloacele acestei filiale în această privință, iar pe de altă parte există un program uh, SIP uh, al Comisiei Europene care contribuie și el la sporirea posibilităților de acțiune a IMM-urilor. Sunt foarte schematic în răspunsul meu, îmi cer scuze, dar nu pot să intru în detalii. O a doua temă pe care aș dori să o Uh, menționez este cea a obligațiunilor pe, pe proiecte, pentru că există în mod clar o serie de neînțelegeri încă. Președintele de lor o să mă scuze, dar când trebuie să explic uh, jurnaliștilor de ce, despre ce este vorba, fac distinția între ceea ce se numește uh, obligațiunile de lor, de Juncker și Barroso. Uh, eu personal sunt în favoarea celor trei, însă sunt instrumente foarte diferite. Obligațiunile de lor sunt ideea că Uniunea Europeană ar putea să împrumute pentru a finanța cheltuielile de investiții. Este ideea pe care președintele lor a lansat-o atunci când a fost, uh, au fost adoptate primele eh, resurse europene, eh, rețele europene de uh, transport și energie. La vremea respectivă, majoritatea uh, mișor de finanțe s-au opus, pentru că trebuie să recunoaștem acest tip de obligațiune, crește uh, datoria uh, Uniunii Europene. Însă era ortodox din punct de vedere bugetar, pentru că era vorba de a lua comprumunt pentru a finanța investiții care sporeau patrimoniul colectiv. Aceasta este o primă cale, o primă formă de euroobligațiuni, obligațiuni emise de Uniunea Europeană. A doua categorie, uh, obligațiunile Juncker, sunt un soi de mutualizare a finanțării, a unei părți a datoriei statelor membre. Acest lucru se poate face printr-o agenție europeană a datoriei, a debitului, însă e vorba de o mutualizare, într-un fel sau altul, a trăsăturilor, a caracteristicilor statelor membre pentru a permite uh, împrumutul pentru o parte a datoriei, și mă refer la uh, grupul Bruegel, o parte a datoriei ar putea fi împrumutată uh, pe baze reciproce. Apoi există ceea ce numesc obligațiunile Barozo, ceva cu totul diferit, pentru că cel care emite obligațiunea nu este nici Uniunea Europeană, nici statul membru. Uh, e vorba de o societate de proiecte, în general o societate uh, privată sau uh, public-privată care emite aceste proiecte. Aceste obligațiuni însă trebuie să atingă un grad de calitate care să permită investitorilor instituționali să le cumpere. Deci nu putem spune că populația va prelua tot riscul. Aici se vizează uh, o categorie specială de investitori, cei care pot să investească pe termen lung, pentru că de asta avem nevoie pentru aceste proiecte. Finanțare pe termen lung. Deci trebuie să ne întoarcem atenția către fondurile de pensii, companiile de societăți de asigurări care investesc în titluri de valoare care au uh, un rating A cel puțin sau 2A. Uh, e vorba aici întotdeauna de calitatea proiectului, pentru că e un risc mare și trebuie ca tranșa senior să aibă o, un rating A sau dublu A, de unde și intervenția la nivel subordonat a b ului uh, împreună cu Comisia, posibil. Exemplul care a fost uh, dat de doamna Jensen uh, a parcurilor eoliene e un tip de proiect care este în conformitate cu strategia 2020, e vorba de energie regenerabilă, dar ea presupune un risc care uh, duce la o reticență a băncilor în ceea ce privește finanțarea unor astfel de proiecte. O a treia temă în legătură cu care aș dori să vă vorbesc foarte succint, dar care este foarte importantă. Comparația care a fost făcută de mulți dintre noastre cu strategia de la Lisabona, care a eșuat. De ce? Strategia Europa 2020, deci ar fi mai uh, bună și nu ar uh, eșua. Strategia nu este uh, Uh, strategia de la Lisabona a fost corectă, uh, însă important este cum o pui în aplicare. Și asta este o problemă a guvernanței economice europene. În uh, mâine dimineață, Consiliul Ecofin va analiza propunerile Comisiei Europene în ceea ce privește guvernanța economică. Există două mișcări care sunt indispensabile. Primul, consolidarea, întărirea guvernanței, instituind un mecanism de sancțiuni care să fie mai credibil și, de asemenea, asta doresc eu cel puțin, un uh, mecanism de stimulente care să facă ca statele membre să se alinieze uh, orientărilor stabilite în comun. Dar nu e vorba numai de consolidare, ci și de extindere, de, uh, lar- de lărgire. Până acum, Uh, s-a uh, concentrat totul pe aspectele bugetare și niciun ministru de finanțe nu va nega uh, importanța gestionării corecte a finanțelor publice. Dar ceea ce se întâmplă astăzi arată că există și alte aspecte de politică care trebuie să fie coordonate. Nu avem timpul necesar, uh, dar să vorbim de cercetare. Investițiile în cercetare vor fi mai eficiente dacă sunt mai bine coordonate. Pentru astfel de coordonare trebuie să acceptăm că supravegherea multilaterală la nivel european nu se reflectă numai la aspectele uh, bugetare, ci și la alte aspecte uh, de politică monetară. Uh, este un lucru care mi este foarte drag, domnule președinte, pentru că experiența mea arată că este condiția sine qua non uh, pentru ca strategia uh, Europa 2020 să reușească. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai iau cuvântul cei cinci coordonatori. Vă rog să încercați să vă încadrați într-un minut, ca, în așa fel încât să rămână pe rând și cinci minute la sfârșit. Începem cu Frank Engels. Mulțumesc, domnule președinte. O să fie greu, dar o să uh, fac tot ce îmi stă în putință. Toate aceste obligațiuni eh, europene există din 1953, pentru că exista un proiect de tratat european, un proiect de tratat eh, care, din păcate, nu a fost adoptat niciodată, care stipula că Uniunea poate să eh, emită propriile obligațiuni pentru a-și finanța politicile sale. O nouă cifră pe masă, avansată de președintele Maistat, 15 uh, miliarde, aceasta ar corespunde între 10 și 20 de bugete europene. Am impresia că toate acestea nu pot să vină din sectorul privat, deci trebuie să ne punem de acord odată pentru totdeauna pe o strategie europeană a investițiilor publice. Trebuie să știm de ce avem nevoie pentru a ajunge unde. Am de asemenea impresia că acest lucru nu poate să fie finanțat fără o restructurare profundă a sistemelor bugetare europene. Încă un cuvânt în ceea ce privește uh, finanțarea creșterii întreprinderilor, asta mi se pare esențial, sunt puține întreprinderi în Europa care uh, reușesc să ajungă la o dimensiune critică pentru a putea concura și pentru asta e nevoie de mai mult capital de risc și dacă acesta nu provine din surse private, trebuie să facem astfel încât să vină din uh, asistență publică sau din uh, surse uh, publice. Mulțumesc! Grazie, eu sunt un po' Mulțumesc foarte mult! Eu sunt un pic preocupat de distinția pe care o facem în discuția noastră între motivele specifice spre exemplu, ceea ce spunea domnul Maestat în ceea ce privește strategia Europa 2020, care sunt... Am câteva observații generale de făcut. Am auzit astăzi că dacă nu avem o integrare politică mai mare, nu vom putea să, apăra, să apărăm uh, moneda euro, dar fără moneda euro nu vom putea avea o strategie 2020 bine implementată și cred tocmai de aceea că este extrem de important să ne asigurăm că toate părțile implicate, instituțiile, dar și uh, actorii sociali, să cedeze suveranitatea în, în timp, pentru că altfel nu vom putea să ne atingem țelurile. Și în al doilea rând, un alt lucru care, care se mai întâmplă este că atunci când analizăm instrumentele care există, trebuie să ne asigurăm că uh, pactul de stabilitate nu se realizează în afara uh, structurilor instituționale din uh, Europa. Trebuie să avem același impact și asupra monedei și asupra economiei. Mulțumesc, domnul Oli Schmidt. Mulțumesc foarte mult. Cred că a fost o contribuție extrem de interesantă și de valoroasă. Nu vrem să demarăm Statele Unite ale Europei. Deci să fie foarte clar, dar este un debut al discuției în care fiecare dintre noi, fiecare țară, fiecare uh, cetățean depinde unul de altul. Nu putem să neglijăm acest lucru, chiar dacă unii dintre noi nu respectă foarte mult această abordare. Poate unii spun că e prea multă Europa sau prea puțină, dar oricum suntem interdependenți, depindem unii de ceilalți într-o măsură în care nu s-a fi întâmplat acum 5 sau 10 ani. Am două observații de făcut. Lordul Harrison mi-a făcut uh, mare plăcere să aud că vă gândiți la Comet și o să vă spun dumneavoastră și colegilor noastre din Londra că tocmai de aceea avem nevoie de o, un regat unit uh, bine integrat în Uniunea Europeană pentru că este extrem de folositor pentru uh, comerț și pentru piața unică europeană. Către colegul din Olanda, bineînțeles, poți să ai o poziție critică, dar n-ar trebui să dai vina pe Bruxelles pentru tot ce se întâmplă. Poți să ai o poziție critică, dar nu sparge toate ouăle în capul Bruxellesului, pentru că cred că această abordare periclitează întregul sentiment european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Uh, această, aceste explicații au fost extrem de utile pentru proiectele de finanțare de pe viitor. Sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de, instrumente, de alte instrumente. Poate obligațiunile Barozo sunt uh, o soluție bună, pentru că altfel nu putem uh, finanța TNT-urile și alte proiecte de infrastructură uh, care ajung la niște sume de genul 8 miliarde de euro. Îngrijorarea mea este pentru că sunt oricum proiecte conduse de mediul de afaceri, că ar, uh, vor avea prioritate uh, proiectele mai profitabile sau cu valoare mai mare de piață pentru aceste uh, euroobligațiuni pentru proiecte. Dar în acest uh, caz uh, și Perfanș Berez a vorbit despre convergență și coerență uh, să ne imaginăm că aceste obligațiuni ar fi mai interesante pentru um, investitori, să creăm niște uh, instrumente care să uh, permită investitorilor să facă o distinție între o companie care are um, sedii în mai multe locuri sau um, o altă variantă. Mulțumesc, Nicolas. Poti ενδιαφέρουσα η εισήγηση που μας έκανε ο πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu vreau să spun că a fost o prezentare extrem de interesantă din partea BEI. Și apoi am avut o dezbatere și toată lumea a spus uh, ce crede că trebuie să se facă pentru realizarea obiectivelor 2020, uh, dar tot trebuie să analizăm motivele pentru care strategia de la Lisabona a eșuat. Președinția a dat un, o versiune cu care eu nu sunt de acord, dar subiectul rămâne în continuare important. De ce a eșuat strategia de la Lisabona? Pentru că eu cred că strategia 2020 va eșua și ea pentru că se bazează pe un acord de stabilitate care este prin natura sa antisocial și ar trebui să existe sancțiuni mai stringente, dar oricare ar fi situația, cred că această strategie va da greș pentru că nu se poate pune în aplicare. Țările nu, țările nu pot să pună în aplicare un asemenea plan în acest moment. A doua observație pe care o am de făcut. Suntem de acord că euroobligațiunile ar putea fi o idee bună, de ce nu? Și taxa pe tranzacțiile financiare, la fel, dar care ar fi, dar cel, cel mai bine ar fi să avem uh, o stabilitate, o abordare stabilă pentru zona euro. Nu știu dacă puteți să-mi dați un răspuns la toate observațiile mele și la întrebările mai specifice, domnule președinte. Dacă banca are un obiectiv de a reduce inegalitățile existente pentru promovarea coeziunii, banca va analiza în acest caz țările mai slabe. E un lucru pe care nu, nu l-am înțeles foarte bine. Investițiile care nu au randament sunt considerate a fi risipă, dar cum rămâne cu investițiile în zonele nefinanciare? Uh, și ideea de a deveni mediator între uh, sectorul privat, uh, și bancă și uh, bugetul european este una foarte bună. Avem situații în care costurile pot crește atunci când sectorul privat se uh, implică, pentru că și asta ar fi o problemă. Pervan și ai ultimul cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că domnul Maștar nu a avut uh, timp să răspunde, răspunde la cele două întrebări pe care le-am uh, adresat. S chestiunea de, uh, întrebarea legată de coeziune care uh, a fost exprimată și de un alt coleg. Măsor responsabilitatea unora sau altora Toată lumea își amintește de coșmarul pe care a reprezentat uh, eșecul strategiei de la Lisabona. Nu ne putem permite luxul să o luăm de la capăt astăzi. Nu Sigur, ne bucurăm că se uh, inventează noi instrumente, dar acest lucru nu este suficient, așa cum a spus-o și președintele. Trebuie să tragem consecințele uh, sunt și alte dezbateri în uh, paralel. Președintele știe, nu vreau să provoc aici discuția, însă nu putem să spunem în același timp strategia de la Lisabona a fost un eșec, chiar dacă ea punea această problemă a educației, uh, cunoașterii ca alfa și omega succesului acestei strategii și să observăm, nu conform cifrelor Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană nu face un tabel recapitulativ al contribuțiilor bugetelor pe care noastră le uh, votați pentru punerea în aplicare a strategiei uh, Uh, de la Lisabona ieri și a strategiei Europa 2020 astăzi, ci OCDE-ul ne spune că în cei 10 ani care au precedat criza, jumătate din statele membre și-au mișorat bugetul pentru educație. Și nimeni nu vorbește de sancțiuni uh, pentru aceste țări. care pun în pericol viitorul lor și viitorul Uniunii Europene în competiția mondială. Atunci când analizăm legislația care a fost creată pentru bănci și pentru societățile de asigurări, când vedem care sunt cerințele de fonduri proprii, aici se introduc elemente variabile în funcție de natura fondurilor proprii pentru experții de la uh, nivelul 1, 2 și 3. Și pentru cheltuielile statelor membre, singurele cheltuieli care sunt uh, valorificate în mod diferit sau care sunt privite diferit sunt cheltuielile care uh, permit retragerile prin capitalizare. Cred că aici este o dezbatere pe fond pe care ar trebui să o purtăm. Ea se referă la modul în care se reformează uh, pactul de stabilitate, se referă la consecințele pentru perspectivele financiare, deci bugetul Uniunii Europene pentru noua perioadă de programare, de care sunteți preocupați și noi suntem preocupați, și în legătură cu care președintele Maestat uh, a transmis un mesaj. Pentru că efectul de pârghie de care ați vorbit în politicile uh, europene este uh, un sector în care este foarte eficient uh, în uh, politica de coeziune. Trebuie ca la nivelul regiunilor și teritoriilor efectul de pârghie pentru finanțarea investițiilor pe termen lung pentru a finanța convergența să funcționeze în continuare, ceea ce uh, înseamnă o negociere privind perspectivele financiare care uh, au loc în uh, altă uh, în alt domeniu. În fiecare dintre statele membre, guvernele o să vi se adreseze și vor spune, ținând cont de uh, constrângerile bugetare interne, nu pot să accept să uh,